Dragă Cecilia, profit de această ocazie pentru a-ți mulțumi sincer pentru că ai încheiat aceste negocieri complexe. Nu doar pe acest dosar individual, care este oricum complicat, ci în general în ceea ce privește migrația legală, care a devenit un subiect important odată cu tratatul de la Lisabona, cu atât mai important acum în uh, vremurile acestea. Un dosar important din punct de vedere tehnic, dar și în ceea ce privește înțelegerea tuturor fațetelor. E, import, e un dosar important pentru cetățeni, Votul va avea loc uh, la 11 și 10, după cum am spus, și apreciez enorm întregul efort depus de tine și de toți cei implicați, secretariat și nu numai. Și acum uh, aplauze. Mulțumesc. Ar fi trebuit să întreb dacă sunt comentarii, însă mi-am dat seama că nu sunt, așa că putem să trecem mai departe. Sunt schimbări pe ordinea de zi și vreau să verific dacă putem să trecem la punctul 6. Da. E vorba de modelul uniform de viză. Avem examinarea proiectului de raport interimar. Sylvia Yvonne Kaufman. Raportor este Silvia Yvonne Kaufman. Este vorba de stickerul care e în circulație de 20 de ani și am văzut că s-a făcut fraudă cu acesta. Comisia a venit cu un nou model propus, uh, îmbunătățit din punctul de vedere al uh, securității. Doamnă Kaufmann, vă dau cuvântul pentru mai multe detalii. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați descris situația adineauri. De mai mult timp avem un sticker unitar pentru viză Însă, s-a constatat că, din păcate, a fost posibil ca acest sticker de viză să fie falsificat. De aceea, Comisia face o propunere. Vrea să introducă un nou sticker și mie mi se pare foarte important. În primul rând, ca să avem un model care să fie mai robust în fața falsificării. Și, bineînțeles, e nevoie de un model uniform pentru că avem o politică comună de vize în Europa. Acest nou sticker este, din punct de vedere tehnic, a fost elaborat în urma mai multor reuniuni tehnice cu experți, iar Comisia propune ca acesta să fie introdus cât mai curând. În calitate de raportoare, sunt de părere că putem fi de acord cu Comisia la acest uh, punct, și că nu trebuie să venim cu nicio propunere de modificare a propunerii Comisiei. Foarte pe scurt uh, și foarte la obiect în ceea ce privește raportul meu, domnule președinte. Eu cred că până pe 11 decembrie avem termenul de depunere a amendamentelor, dacă nu mă înșel. Dacă colegii doresc să depună amendamente, nicio problemă, însă m-aș bucura și mai tare dacă ar fi de acord cu ceea ce am propus eu. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, Silvia. Sunt doi raportori din umbră care doresc să intervină pe scurt. Domnul Fos mai întâi de la PPE. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Petri Sarvama, care m-a rugat să-l reprezint astăzi aici. Doamnă Kaufman, vă mulțumesc pentru munca extrem de bună și de rapidă într-adevăr, e important și urgent să îmbunătățim siguranța acestui sticker, să modernizăm, pentru că, într-adevăr, există posibilitatea de a-l falsifica. Domnul Sarvama e de acord cu o procedură juridică rapidă, deci din punctul lui de vedere nu există probleme. Very much and... Mulțumim foarte mult. Din partea liberalilor, domnul Gerard Depre. Mersi, prezident. Uh, uh Mulțumesc, domnule președinte, și eu felicit raportoarea cu care sunt perfect de acord uh, și în argumentare și în concluzie. Deci nu vom depune amendamente, după cum își dorește raportoarea, doar o întrebare de adresat comisiei din punct de vedere pur și simplu tehnologic. Dacă acest nou model de vize a fost dezvoltat ținându-se cont de uh, Uh, frontierele inteligente, deci cu un element de citire automatizată. Aș dori să știu care este răspunsul Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, aș da cuvântul și Comisiei pentru a răspunde la această ultimă întrebare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această întrebare. Vreau să vă ofer un răspuns succint. Această, aceste sticăre pot fi uh, citite automat și există acea zonă uh, elaborată în, în conformitate cu normele OACI cu mașini de citire automată a sticărelor. La fel este și atunci când vă prezentați pașaportul mașinăria vă citește pașaportul. La fel se întâmplă și cu sticărele de viză, dar diferența față de pașaport este aceea că în cazul pașaportului se oferă informații biometrice, fără chip. Dar pentru că stickerul este pe hârtie, acesta nu conține, nu poate să conțină date de acest fel însă noi avem uh, sistemul de informații cu privire la vize și acolo cu numărul de viză se poate face o căutare. Deci uh, există o legătură cu datele biometrice din uh, sistemul informatic de vize și, se poate fi și poate fi creată legătura în acest mod. Mi-am dat seama după reacția dumneavoastră că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc. It does. Okay, so Sylvia if you have no... Foarte bine. Silvia, dacă ai tu alte comentarii, nu e cazul. Ai spus deja, avem termenul de depunere a amendamentelor 11 decembrie, ora prânzului. Mulțumesc pentru întreaga activitate. Trecem acum la punctul 7. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Letonia este o prezentare uh, a unui proiect de raport din partea președinției în exercițiu. Dragi colegi, Consiliul va prezenta o, un proiect de decizie în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Letonia. Doamna Ernst nu e aici. Scuzați-mă, e o schimbare pe ordinea de zi. Doamna Plain va prezenta proiectul de decizie Îi dăm cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă prezint proiectul de decizie în ceea ce privește schimbul automatizat de date cu privire la înmatricularea vehiculelor în Letonia. Am implementat normele generale pentru protecția datelor din capitolul 6 al deciziei din 2008, 615 JAI, Potrivit deciziei PRIM, este o condiție necesară pentru a lansa schimbul automatizat de date în general și cu precădere în ceea ce privește datele privind uh, amprentele. Prin urmare, Secretariatul General al Consiliului, pe 11 noiembrie 2015, a înaintat decizia cu privire la Letonia și a lansat procedura de consultare. Astfel, Consiliul are la dispoziție trei luni pentru a-și prezenta un aviz, pentru a prezenta un aviz. Dat fiind că e nevoie să consolidăm cooperarea polițienească transfrontalieră, mai ales în vederea combaterii terorismului și a infracțiunilor internaționale, Consiliul ar fi extrem de recunoscător dacă Parlamentul ar putea să își scrie avizul cât mai repede cu putință, în așa fel încât să putem trece la ultima etapă de adoptare a acestor decizii de implementare, fără nicio altă întârziere. Acestea fiind spuse, Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Bine. Coordonatorii au decis ca în urma metodei de calcul DONT uh, raportul să revină grupului GUE, dar doamna Ernst, după cum am spus, nu e, în aș- ca să ne poată oferi un răspuns. E altcineva de la GUE în sală? Dacă nu, vă prezint eu calendarul. Calendarul este foarte, foarte strâns, adică trei luni, după cum s-a spus, așa că amendamentele trebuie depuse în engleză, termenul fiind 8 decembrie, la ora prânzului. Cam atât din partea mea. În absența doamnei Ernst. Bine. Am trecut în revistă și acest punct. Dragi colegi, trecem la punctul 8. O comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește transferul de date personale din UE în SUA în baza directivei 95 46 CE, având în vedere hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție în cauza Sherms vom avea o prezentare. Sorry, colleagues, it's one of those afternoons. Okay. Uh, colleagues, um, the next point was. Mas colegi, următorul punct Trebuia să fie această prezentare. Pentru cine, pe cine așteptăm? Așteptăm, îl așteptăm pe domnul Morello, care va ajunge în 10 minute și ar trebui atunci, în acest caz, să luăm o scurtă pauză de 10 minute, cu scuzele mele, vom reveni cu acest punct de pe ordinea de zi. Așadar, pauză 10 minute, nu mai mult, veniți peste 10 minute pentru a trece mai departe cu ordinea de zi. Please be back in 10 minutes. Vă rog, întoarceți-vă în 10 minute. How am I doing today? Colleagues, <clears throat> colleagues, sorry. Stimați colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Domnul Morello a venit și putem începe discuția și prezentarea comisiei în legătură cu comunicarea din noiembrie. Sunt uh, conștient de importanța acestei teme. Ordinea de zi libe este atât de ocupată în, în urma acestui, acestei sentințe Schrems, dacă însă ar dori să avem o discuție detaliată în legătură cu această sentință din 6 noiembrie, așadar vreau ca raportorii din umbră să poată să, să se exprime. Începem cu domnul Morello din partea comisiei care ne va prezenta lucrurile cheie din comunicarea din noiembrie și va urma o, o discuție. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am ajuns uh, cu întârziere, oricum eram convins că discuția începea doar peste 10 minute. Stimați membrii Parlamentului, Această sentință, Schrems, reafirmă uh, importanța drepturilor fundamentale pentru protecția datelor, după cum a fost stabilită de Cartea Drepturilor Fundamentale, cel puțin conform jurisprudenței Curții de Justiție. Datele personale trebuie să fie protejate nu doar atunci când sunt protejate în interiorul Uniunii, dar și atunci când sunt transferate în exterior. Cu alte cuvinte, dreptul la protecția datelor călătorește odată cu aceste date. Acestea fiind spuse, considerăm că o directivă Safe Harbor este revizuită, este o soluție optimă pentru cetățeni și pentru economie, care depinde de fluxurile de date spre și dinspre Statele Unite. După această sentință, vom avea un reper juridic clar și mă voi referi la acest lucru ulterior în prezentare. În domeniul, în momentul de față, s-a închis o lacună folosită de mii de companii în ultimii ani. Este un lucru foarte important și uh, sau și multe companii și asociațiile lor iau legătură cu Comisia și cu Parlamentul, au luat legătura cu Comisia și cu Parlamentul după această sentință și și noi am contactat aceste întreprinderi. Majoritatea întrebărilor Uh, se adresează Comisiei Europene pentru a acorda certitudine juridică. Însă, noi nu suntem nici actorul cel mai important în acest uh, sens. Supravegherea conformității este rolul și responsabilitatea organism, autorităților de proiect, protecție a datelor naționale. Este unul dintre punctele centrale ale sentinței Schrems Comisia a fost așadar precaută atunci când s-a confruntat cu provocările practice puse de această sentință. Autoritățile de protecție a datelor, supraveghetorul pentru protecția datelor și Comisia cooperează îndeaproape pe toate problemele care țin de protecția datelor. În grupul de lucru, așa zis, articolul 29. La reuniunea de două zile după această sentință, grupul de lucru a solicitat instituțiilor europene să găsească o soluție cu autoritățile americane, inclusiv prin posibilitatea unui aranjament Safe Harbor reînnoit. În orice caz, grupul de lucru va continua să analizeze impactul acestei sentințe în legătură cu uh, instrumentele de transfer va spune că companiile pot să utilizeze aceste clauze contractuale standard cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. Este un lucru foarte important până când va apărea certitudinea juridică. Comunicarea Comisiei în legătură cu transferul datelor persoanele de la Uniunea Europeană către Statele Unite, după eh, sentința Schrems, se bazează pe declarația eh, grupului de lucru. Această comunicare nu este un text legislativ. Nu am dorit să creăm să creăm noi, nou, legislație, ci să ne bazăm pe ceea ce există deja, bazându-ne pe documente orientative deja existente, eh, care au fost elaborate în decursul timpului este de fapt o trecere în revistă a instrumentelor disponibile pentru transferul internațional al datelor și a directivei pentru protecția datelor, în special în caz de neconformitate. Cele două temeiuri pentru transfer uh, sunt următoarele. Așa numită clauză contractuală standard între companiile europene și cele din statele terțe, de exemplu Statele Unite, uh, aceste clauze contractuale spun că datele, aceste condiții trebuie să fie îndeplinite atât de exportatorul cât și exportatorul de date. Comisia a aprobat patru um, seturi de clauze care sunt utilizate de companiile europene. În al doilea rând, uh, regulile obligatorii corporatiste pentru grupul uh, corporatist național și multinațional. Aceste reguli acordă garanții pentru protecția datelor, însă sunt aprobate de către autoritățile de protecție, naționale de protecție a datelor. În plus, regulile permit o serie de derogări a interdicției generale de a transfera date personale cu nivel de protecție adecvat. Există mai multe temeuri juridice. Ca transferurile necesare pentru încheierea sau performanța unui contract, a unei rezervări, a unui hotel, de exemplu, după aceea cele care sunt necesare pentru apărarea unor e, cauze în justiție, în al treilea rând transferurile bazate pe consimțământul liber și informat al individului și, în al patrulea rând, există o serie de instrumente generale care pot să fie uh, utilizate pentru transfer și este foarte am, am clarificat că toate aceste opțiuni sunt mai restrânse, mai greoaie și acordă mai puțină uh, certitudine juridică decât un aranjament oficial. Prin natura lor, aceste circumstanțe sunt excepționale și nu pot fi folosite pentru transferul de date la scară largă. Companiile nu pot să uh, se bazeze pe consimțământul uh, subiectului. subiectul datelor trebuie, datelor de date trebuie să fie informat corect în legătură cu riscul pe care ar putea să-l uh, reprezinte transferul către un stat terț. Acest lucru impune o sarcină semnificativă pentru companiile care vor să transfere date în afară. După cum vedeți și știți, companiile se confruntă cu limitări considerabile atunci când se folosesc uh, instrumente alternative de transfer. De aceea Comisia consideră că avem nevoie de un cadru mai puternic pentru uh, transferul transatlantic de date care să înlocuiască vechiul uh, cadru Safe Harbor. Aranjamentul care va urma Safe Harbor Uh, trebuie să fie un cadru pentru uh, transferul de date care reprezintă o prioritate pentru noi. De la revizuirea efectuată de doamna comisar Iurova, au existat mai multe runde de negocieri cu Statele Unite pe te- nivel tehnic. Doamna comisar a, s-a deplasat la Washington DC în noiembrie pentru a uh, duce mai departe aceste convorbiri. La Washington a avut o serie de reuniuni bilaterale cu mai mulți membri ai administrației americane, uh, secretarul pentru comerț și uh, oficiul pentru protecția datelor a discutat problema și cu Casa Albă, Departamentul de Stat, Comisia de Comerț și cu mai mulți membri ai Congresului. În plus, doamna comisar a participat la o serie de uh, întâlniri cu întreprinderile și grupuri ale societății civile. Mesajul a fost uh, compus din trei părți. De ce am dorit un aranjament uh, care să urmeze uh, Safe Harbor? Cerințele noastre sunt stricte. Nu Eh, ne aflăm într-un scenariu obișnuit. Avem nevoie de un nou aranjament care să fie in, intact în fața amenințărilor. Și acest lucru rămâne principiul nostru de bază. Așadar, vrem să adoptăm, eh, după ce am adoptat cele 13 recomandări în urmă cu 2 ani. Noi, la comisie, suntem gata de un nou aranjament, dar este nevoie de două părți. Avem nevoie de, ca partenerii noștri americani să lucreze cu noi în mod constructiv mai important este comportamentul la masa de negociere și până ne-am stabilit un termen până la uh, sfârșitul lunii ianuarie 2016. Lucru care este posibil dacă ambele părți și-o doresc. Discuțiile noastre se bazează pe patru chestiuni care ar apărea într-un cadru care va urma cadrului Safe Harbor. În primul rând, să ne asigurăm că orice aranjament ulterior va fi mai puternic și mai bine supravegheat decât uh, vechiul aranjament. Așadar, angajamentele făcute de către administrația americană rămân obligatorii, de exemplu, prin în ceea ce privește administrarea noului aranjament. În al doilea rând, plângerile individuale ale cetățenilor europeni trebuie să fie tratate și rezolvate în mod uh, corect și că se poate ajunge în instanță în caz că aceste plângeri nu sunt rezolvate. Uh, companiile americane trebuie să respecte principiul respectării vieții private încă mai rămâne discutat cum să dobândim o asemenea supraveghere. Însă, după părerea mea, uh, trebuie să cooperăm cu autoritățile de protecție a datelor naționale și cu autoritățile uh, Statelor Unite de protecție a datelor. În al treilea rând, avem nevoie de asigurări mai puternice că accesul în scopul securității naționale va fi limitat și proporțional. După cum a explicat cum doamna comisar Iurova, există reforme în Statele Unite și sunt anumite evoluții promițătoare. Trebuie să ne asigurăm că cadrul juridic actual este suficient de puternic. Am solicitat clarificări și uh, cercetările continuă. În final, trebuie să fim siguri că limitările din lege se transmit în schimbări în practică. De aceea avem nevoie de un mecanism de verificare ex post care să ne permită să verificăm că asigurările acordate sunt, au sens și se justifică în fapt. Raportarea periodică a Statelor Unite este permisă de către USA Freedom Act din 2015. Putem să, conform acestui lucru, am solicitat omologilor noștri din Statele Unite, Statele Unite să facă această raportare obligatorie. Cea mai bună soluție ar fi o raportare mai specifică pentru Safe Harbor. La Washington am înregistrat anumite progrese în ceea ce privește clarificarea limitărilor, mecanismului de supraveghere pentru transferul datelor și utilizarea în interesul public al acestor date pentru aplicarea legii și securității naționale. În același timp, avem nevoie de mai multă muncă pe mm, două dintre problemele centrale. Raportarea transparentă și mm, modalitatea de supraveghere a companiilor autocertificate. Așadar avem nevoie de susținere în Congres, pentru că Există și o intenție din partea întreprinderilor de a avea un nou aranjament și este în interesul cetățenilor de a avea un nou aranjament pentru a avea o transparență mai mare. În același timp, convorbirile nu sunt foarte ușoare și mai avem încă de lucru. Comisia a propus o serie de soluții pentru a avea un cadru puternic și sperăm că vom putea să încheiem negocierile în săptămânile următoare. În lumina acestei sentințe, uh, sta, Guvernul Statelor Unite trebuie să dea dovadă de înțelegere, flexibilitate și creativitate pentru a găsi un nou aranjament în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție. Nu depinde doar de noi. După cum știți, am vizitat domnul comisar Iurova în Statele Unite. A coincis cu atacurile din Paris. Aceste evenimente au creat un mediu problematic și mai multe state membre se gândesc la, cons- la consolidarea legilor de securitate, caută o cooperare consolidată cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Acest lucru a evidențiat și mai mult echilibrarea dreptului de protecție a datelor cu interesul național. Însă, în același timp, confirmă ca necesitatea ca Uniunea Europeană și Statele Unite să coopereze îndeaproape pentru a reduce impedimentele în relațiile bilaterale. Și în încheiere, doar un cadru cuprinzător cu angajamente și aplicare de către autoritățile americane poate să asigure nivelul de protecție la care au dreptul uh, cetățenii europeni. De acest, mm, acestea sunt necesitățile noastre și pe asta lucrăm. Mulțumim, domnule Morello. Este o problemă atât de importantă în legătură cu programul Safe Harbor. Înțeleg că foarte mulți dintre dumneavoastră doresc să intervină. Încep cu raportorii din umbră pe pachetul protecția datelor și după aceea cu ceilalți membri care au solicitat să intervină. Trecem la EPP, PPE, domnul Foss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Ihnen auch, Herr Mulțumim, domnule președinte, și dumneavoastră, domnule Morillo, mulțumim pentru prezentarea efectelor față de ceea ce aveți în vedere sună bine în teorie, mi se pare că nu aveți, nu mă auziți în căști. Dacă puteți, domnule Fos, să vă reîncepeți intervenția. Da, mulțumim pentru această prezentare. Totul sună foarte bine și tot cuprinzător, după cum vă spuneam, și este bine că ați prezentat problema în toată amploarea ei, fiindcă problema datelor în terțele state este pentru noi o preocupare centrală, o abordare elementară. Mm, în general, m-ar interesa odată cât de mare este probabilitatea ca, într-adevăr, până la finele lui ianuarie să obțineți ceva. Și cum vreți să faceți armonizarea în Uniunea Europeană? Cum garantați acest lucru? Pentru că totul se desfășoară uh, la nivelul autorităților naționale de protecție a datelor. Nu știu, se face acolo o interpretare, o verificare, pentru că noi cu acest regulament vrem să avem un drept armonizat. FTC e oare dispusă să controleze mai uh, strict puțin totul în așa fel încât procedu- în, tot, în toată această procedură să aibă un rol mai important? și, nu în ultimul rând, vi se pare că în SUA e înțeleasă ca atare problema așa cum o interpretăm noi în Europa? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lauristin, doamna Lauristin în numele SND. Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să mulțumesc pentru această prezentare. După cum știți, Acum suntem în ultimele etape în ceea ce privește noul regulament de protecție a datelor și deja am incorporat în măsura posibilului și această decizie a curții. Întrebarea mea este, având în vedere că am făcut foarte multă treabă și înțeleg că și Comisia face foarte multă treabă pentru a înțelege toate consecințele acestei codecizii, ce ne puteți spune despre Statele Unite? Am înțeles că doamna comisar Iurova a fost acolo și sper că va și raportat uh, în ceea ce privește seriozitatea cu care este tratată cu decizia de cealaltă parte a Atlanticului, pentru că uh, Uh, e foarte clar că nivelul de protecție a datelor în Statele Unite nu este adecvat. Ne puteți uh, elabora un pic care sunt pașii reali făcuți de Statele Unite. Mulțumesc în numele ALDE, doamna Indveld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș vrea să mă alătur uh, cuvintelor domnului Lauristin, pentru că asta este întrebarea cheie, practic. Ce sunt dispuse Statele Unite să facă în propriul lor interes, deci nu pentru că le-am cerut noi, ci pentru că vor să facă afaceri cu Europa. Haideți să nu uităm acest lucru. Cred că există câteva puncte aici. Cu tot respectul și aprecierea personală pentru munca dumneavoastră, domnule Fonseca, și pentru munca uh, comisarului, uh, vreau să știu de ce nu este uh, uh, un subiect pentru discuții la nivel de summit. De ce nu este tratată ca problemă, de ce este tratată ca problemă administrativă, având în vedere că noi considerăm că uh, serviciile secrete americane ar trebui să-și adapteze practicile, pentru că asta a spus până la urmă curtea. Uh, Asta este jurisprudența, indiferent ce părere politică ai. Deci ei trebuie să înțeleagă că dacă vor să facă afaceri cu noi, trebuie să se asigure că au un cadru juridic care le permite să facă afaceri cu noi. Deci nu facem afaceri așa cu oricine, doar pentru că sunt prietenii noștri. Și am ascultat raportul dumneavoastră. Sunt convinsă că e foarte interesant, dar nu atinge subiectul cheie, ci doar aspectele periferice deci mai multă monitorizare, mai multă verificare, mai multă raportare. Nu asta a fost problema. Nu e ca și cum judecătorul a spus, nu a existat suficientă raportare în ceea ce privește solicitările de acces. Judecătorul a spus, datele noastre nu sunt în siguranță în Statele Unite pentru că serviciile secrete americane au acces nelimitat la ele. Deci asta a fost uh, Uh, subiectul, esențialul deciziei. Și atunci noi ce facem aici? Pentru că, practic, nu avem o atitudine serioasă deloc. Care este soluția? Statele Unite sunt dispuse să miște în această direcție, pentru că dacă nu, foarte bine, e alegerea lor, dar atunci clar va fi o problemă de partajarea datelor uh, la nivel transatlantic, deci de transfer de date uh, peste ocean. Cred că oamenii ar trebui să înțeleagă că tratăm protecția datelor ca și cum ar fi o jucărioară uh, așa celor de stânga din Parlamentul European, dar este un drept juridic, este aplicabil în fața instanței, deci se ridică la același nivel ca uh, dreptul la viață și interdicția Uh, torturii. Deci, practic, face parte din același catalog de drepturi fundamentale. Nu poți să-l negociezi și să renunți la el doar pentru că așa ne pică bine în acest moment. Dacă ar fi vorba despre interdicția torturii, Comisia ar trata subiectul la fel pentru că până la urmă nu e vorba doar de un acord cu Statele Unite, ci este vorba de o decizie unilaterală care trebuie să fie luată de Comisie dacă Statele Unite oferă sau nu un nivel adecvat de protecție a datelor. Judecătorul a spus nu. Și atunci, ce pârghii are Comisia Europeană să convingă Statele Unite că dacă vor să facă afaceri cu Uniunea Europeană, trebuie să ofere un nivel uh, adecvat de protecție datelor. Deci asta este subiectul principal. Nu monitorizarea, nu raportarea, nu altceva. Asta este problema principală. Mulțumesc. Acum am mai cerut uh, cuvântul și alți colegi, în primul rând domnul Boni. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că înțelegem cu toții cât de important este să găsim o soluție după ce Curtea Europeană de Justiție a dat această decizie. Și e clar că vrem să ne atingem scopurile, dar am mhm. multe îndoieli, din trei motive. În primul rând, așteptările noastre, precum și așteptările grupului uh, de lucru pe marginea articolului 29, că aceste soluții temporare vor lucra până, vor funcționa până la sfârșitul ianuarie, în al doilea rând, nu știm cum să împingem de la spate pe colegii americani pentru a veni și cu soluții reale până la sfârșitul lunii ianuarie și, în al treilea rând, acesta, aceste aspecte sunt importante pentru cetățeni, dar și pentru companii, în special pentru IMM-uri, cărora le este foarte dificil să respecte toate criteriile legate de aceste clauze. Și atunci, întrebarea este, pe de o parte avem un scenariu optimist, pe de altă parte, ceea ce trebuie să facem și ceea ce Comisia vrea să facă până la sfârșitul ianuarie, dacă nu avem soluții cu uh, Statele Unite și uh, presiunea grupului uh, de lucru pe marginea articolului 29 va fi din nou iarăși foarte puternică. Brigitte la acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu mare interes prezentarea dumneavoastră și ne-ați spus câte mai sunt de făcut și cât de mm, importante sunt uh, deciziile din sentința Schrems. Și aud tot felul de zvonuri cum că poate vom reuși să finalizăm totul chiar în decembrie, deci nu la sfârșitul lui ianuarie. Mă surprinde acest lucru. Oare cum se va face asta? În ceea ce privește relația cu SUA, nici o problemă că SUA vrea să facă afaceri cu noi, dar, în cer, dar când vine vorba de protecția datelor și safe harbor, automat uh, e vorba de afaceri cu datele mele. Vreau să vă spun foarte clar că e vorba de întreprinderi, și mă refer strict la acestea, care adună, fără discernământ, informații despre mine, informații care sunt interpretate. Iar interpretarea acestor date deja are efecte imediate asupra oamenilor și nu e vorba despre faptul că primesc publicitate care nu mă interesează. Există cazuri concrete cu oameni a căror date au fost interpretate greșit și din cauza aceasta ei nu pot zbura, nu primesc un credit, nu primesc un contract de muncă sau primesc condiții deosebit de dezavantajoase uh, la credit. Și este greu să depui o plângere, pentru că, de fapt, ca persoană vizată, nu ești notificată de ce apar dintr-o dată toate aceste dezavantaje. Sentința a constatat că nu s-a făcut o analiză în ceea ce privește comparabilitatea protecției datelor. Când a început această analiză și cum de poate fi finalizat atât de repede. Iar în ceea ce este siguranța datelor în SUA, oare ne mulțumește ideea că SUA sau anumite autorități din SUA sau anumite întreprinderi ne anunță cu privire la ce fac ele cu datele noastre? Este vechiul principiu din acordul Safe Harbor, dar întrebarea care se pune este avem nădejde în aceste în rapoarte cu privire la respectarea standardelor de protecție a datelor, mie mi se pare că e nevoie de măsuri adiționale. M-aș fi aștepta la mai multe detalii astăzi despre ce se face concret și cum va arăta concret colaborarea și verificarea datelor problemei. Mulțumesc! Thank you, Brigitte. Mulțumesc, Brigita. Domnul Lopez Aguilar. Scrivo los mensajes de preocupación que se... În primul rând, sunt îngrijorat în legătură cu intervențiile anterioare, însă um, aș dori să întreb dacă Comisia și serviciile sale au calculat impactul acestei sentințe în legătură cu celelalte dosare extrem de delicate în care Argumentul central este încălcarea drepturilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. În mod normal, sentințele au un conținut uh, de doctrină politică care depășește um, cauza specifică în care au fost uh, declarate. Acum, uh, faptul că se declară declară o incompatibilitate cu dreptul european datorită unei încălcări a drepturilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale, decizia Consiliului legată de mecanismul de transfer al datelor pe care îl cunoaștem sub numele de Safe Harbor cu Statele Unite. În mod normal, aceste conținuturi, aceste idei politice se extind asupra altor probleme și argumentul esențial e, care trebuie să fie invocat este încălcarea unei, unor drepturi fundamentale și în special dreptul la viață privată din articolul 8 din cartă. Opinia publică cunoaște acest lucru, că nu, acest lucru, că nu a existat o dezbatere publică, nici măcar nu se știe ce organ judiciar al vreunui stat membru ar, ar, ar fi putut să uh, Um, abordeze această chestiune pentru a se ajunge la Curtea de Justiție, însă oricum această sentință are un impact asupra unor acorduri analoge de transfer de date înspre statele terțe. Aplicând același raționament juridic, s-ar ajunge la același efect de invalidare sau anulare al instrumentului juridic. Așadar, eh, poate să ne informeze comisia în legătură cu eh, impactul acestei sentințe în legătură cu celelalte acorduri care afectează drepturile fundamentale ale europenilor. Next. Mulțumesc, Juan Fernando. Doamna Ana Gomes. După ce am participat la un seminar organizat în cadrul delegației UE pentru SUA în urmă cu mulți ani, legat fix de protecția datelor, mi-am dat seama că nu există niciun fel de protecție în Statele Unite și nu e vorba doar de Agenția Națională de Securitate, pentru că acolo, hai să zicem că se pot invoca motive de securitate. Dar E vorba de faptul că oricine din Statele Unite poate construi o bază de date cu orice fel de date uh, obține și apoi poate vinde această bază de date. Și am avut chiar o informare de la un fost angajat al Congresului care formase o companie tocmai pentru a construi aceste baze de date pe care să le vândă apoi altor companii. Deci, a fost ca în cazul Echelon, Acum, având în vedere decizia curții, ce face comisia? Pentru că a fost o decizie a comisiei care a stat la baza așa numitului acord Safe Harbor în anul 2000. Am înțeles că domnul Morilo a spus că aceasta este răspunderea agențiilor naționale pentru protecția datelor, dar multe dintre statele noastre uh, nu dau doi bani pe ceea ce fac autoritățile naționale pentru protecția datelor. Și atunci vreau să știu dacă Comisia a ținut legătura cu aceste autorități naționale pentru a se asigura că, într-adevăr, ele aplică decizia curții. În ceea ce privește propria mea țară, Portugalia, am uh, întrebat uh, Comisia pentru Protecția Datelor dacă face ceva. Au spus că da, fac ceva, avertizează care sunt consecințele acestei decizii, dar nu interzic uh, relațiile uh, comerciale și au o listă de companii pe care o am și eu aici. 125 de companii printre care de farmaceutice, um, clinice, clinici, uh, Louis Vuitton, producători de bere, um, telefoane mobile, transportul și așa mai departe. Dar astea sunt doar companiile care au fost identificate din 2010 încoace, când transferurile de date au început să se facă electronic încă uh, încearcă să identifice și celelalte companii din urmă cu uh, alți 10 ani și asta se întâmplă în Portugalia, unde cred că agenția noastră pentru protecția datelor încearcă să facă tot ce poate. Dar mă îndoiesc că în practică s-ar fi schimbat ceva. Bun, companiile au fost avertizate de această decizie a curții. Dar asta e tot. Și atunci întrebarea mea este ce face Comisia, de fapt, pentru a se asigura, într-adevăr, că autoritățile naționale de protecție a datelor și guvernele respectă această decizie a curții și apoi sunt de acord cu Calil că asta ar trebui să fie uh, o prioritate pe agenda noastră atunci când discutăm cu Congresul SUA, pentru că e evident uh, că problema nu va fi rezolvată dacă ne uh, bazăm doar pe Comisie și pe Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, nu văd să mai existe și alți colegi care să uh, fi dorit să intervină. O să vă reamintesc calendarul pe care îl avem. Pe 26 octombrie ne-am întâlnit cu doamna comisar Iurova, a spus că se va întoarce pe 10 ianuarie. Deci 10 ianuarie să știți că din cauza uh, problemelor cu glezna am început să fiu ușor dat peste cap. Deci se va întoarce pe 10 ianuarie și trebuie să primim răspunsuri în ceea ce privește poziția SUA, uh, negocierile și așa mai departe. Dar întrebările care au fost adresate acum ilustrează necesitatea urgentă de a uh, obține un rezultat înainte de uh, termenul limită și mm, aș vrea să știu dacă aveți vreo idee de cum am putea obține toate acestea uh, până la termenul limită. decembrie, Pe 10 decembrie, repet, tot spun 10 ianuarie, dar e 10 decembrie. Deci, vă rog să încercați să răspundeți la întrebări, pentru că multe dintre ele seamănă între ele. thank you very much for, for your... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Trebuie să recunosc că după ce v-am ascultat, mă întreb și eu care sunt până la urmă divergențele pe care le avem. O să încerc să răspund la mai multe întrebări. Și o să încep cu întrebarea doamnei Inveld în ceea ce privește nivelul politic sau cel administrativ. După decizia Curții de Justiție, imediat am avut un nivel de inițiativă, un nivel de uh, politic uh, prin doamna comisar Iurova și le-am spus americanilor că lucrurile s-au schimbat având în vedere jurisprudența Schrems. Și tocmai de aceea comisarul Iurova, cu un mandat din partea comisiei, s-a dus la Washington în urmă cu două săptămâni. Ce pot să spun? Că nu este o discuție administrativă sau tehnocrată. Suntem Uh, uh, perfect de acord, nu e nici măcar o negociere. Dar americanii sunt perfect conștienți că este o problemă politică, așa cum a spus și domnul Lopez Aguilar. Este o întrebare legată de statul de drept. Deci regulile privind protecția datelor trebuie să fie aplicate. Deci suntem perfect conștienți de asta știm care este importanța dosarului. O să încerc să răspund la diversele întrebări într-un mod mai concret. O să încep prin întrebarea domnului Vos. Întrebarea era dacă americanii sunt conștienți că lucrurile s-au schimbat. Răspunsul meu este da. Sunt convinși că interesele economice trebuie să fie discutate și negociate pe o bază nouă din cauza acestei sentințe Schrems. Si je me retourne vers la question administrativă, mon impression, me... Între uh, impresia mea, dar pot să mă corecteze colegii care au fost la Washington dacă mă înșel, este că discuțiile la nivel administrativ sunt foarte dure dar la nivelul Casei Albe și la nivelul uh, Ministerului Comerțului uh, lucrurile sunt un pic diferite pentru că au înțeles și aspectele politice. Vreau să spun foarte clar, uh, doamna comisar Iurova va fi intransigentă pe această temă. Avem o obligație să ajungem la un acord până la finalul lunii ianuarie 2016 și domnule președinte, doamna comisar Iurova va veni aici peste 10 zile tocmai pentru a vă explica unde am ajuns. Uh, dacă terminăm până, la, până în ianuarie, ne punem de acord cu americanii, fie că discutăm uh, aici, fie că discutăm la Washington, fie că discutăm chiar la Londra. Deci, uh, suntem conștienți și știm care este miza. Marele principii o să încerc să le explic și am încercat să le explic și în uh, introducerea mea. Este o negociere fundamentală cu americanii și trebuie să spunem clar că după Schrems trebuie să-și asume angajamente, în mod absolut angajamente obligatorii că ne vor respecta uh, sistemele noastre de protecție a datelor. Avem niște discuții foarte dure cu ei, pot să vă spun, pentru că dorim ca orice persoană din Uniunea Europeană să aibă o cale de atac, discutăm că nevoia de a răspunde la problema securității naționale este, trebuie să fie proporționale și în măsura necesarului, așa cum a spus și domnul Lopez Achilar, și le explicăm americanilor și Uh, mecanismul verificării ex post. Nu pot să vă spun că o să găsim soluții pentru toate aceste probleme. Suntem conștienți că acestea sunt punctul nostru de plecare. Protecția datelor ca un drept fundamental care sunt condițiile pe care uh, trebuie să le îndeplinim ca să ajungem la un acord și cred că și asta am spus la început că e nevoie de doi ca să danseze tango. Parfaitement conștient de cela. Suntem perfect conștienți de asta. Și singurul lucru pe care vi-l pot promite este o transparență completă. Doamna Iurova va veni aici și pentru că până la urmă noi suntem răspunzători în fața dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să judecați ceea ce am negociat. În ceea ce privește alte întrebări, Cred că domnul Vos și doamna Gomes au întrebat de rolurile autorităților naționale de protecție a datelor. Avem o directivă care le acordă anumite competențe, atât Comisiei cât și Comitetului de Lucru pe marginea articolului 29. De la decizia Schrems lucrăm împreună cu ei pentru a ne asigura că în cele mai rele cazuri se garantează uh, protecția datelor de către autoritățile naționale. Și exact asta era problema. Care sunt uh, companiile care uh, tratează cu datele noastre? Eu sper că vom ajunge la un acord, dar acest acord nu uh, va relaxa în niciun fel standardele. Domnule Boni, ați spus că în urma acestor negocieri autoritățile de protecție a datelor vor avea competențe mai mari. Într-adevăr, mai ales dacă nu se ajunge la un acord. Nu știu dacă am uh, uitat vreo întrebare. Uh, Știți că deocamdată nu există totuși răspunsuri concrete, cu excepția cazului că toate aceste probleme sunt cunoscute, că negociem cu americanii și singurul lucru pe care îl pot spune public este că politicienii americani au înțeles că situația s-a schimbat complet după decizia Schrems. Asta înseamnă că vom fi triumfători? Nu știu. Noi vom face posibilul și imposibilul și oricum, doamnă Sipel, având în vedere că termenul limită nu este până la sfârșitul lunii decembrie, ă, mai avem o lună la dispoziție pentru a ajunge la un ă, acord. Care este impactul, domnule ă, Lopez Achilar? Lucrăm asupra acestui aspect, cu toții suntem implicați și suntem conștienți de repercusiuni. Însă, în același timp, avem încredere în legătură cu principiile acestei negocieri și sperăm să avem un rezultat cât de curând posibil. Dar este o problemă, o întrebare în două părți. Trebuie să avem aceeași poziție la toate instituțiile pentru a convinge americanii că interesele noastre economice comune sunt să avem un acord bun. Mulțumesc foarte mult. Sunt perfect conștient că sunt colegi care s-ar putea să vrea să adauge întrebări suplimentare pe marginea acestui subiect extrem de important, dar din păcate trebuie să respectăm ordinea de zi pentru că deja suntem în întârziere. Avem o reuniune pe data de 10 când va veni și doamna comisar și știu că există multe întrebări uh, la care, care au rămas fără răspuns pe marginea acestui subiect, dar haideți să le păstrăm pentru data de 10, când va veni și doamna comisar, uh, ceea ce va fi destul de aproape de termenul limită. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare, domnule Morilo, și ne vom reîntâlni cu doamna comisar pe data de 10. Mulțumesc foarte mult! Să trecem, deci, uh, imediat la schimbul de opinii cu uh, directorul general al DG Home. O să vă explic despre ce e vorba. Este un schimb de opinii cu privire la cooperarea UE cu Turcia în domeniul azilului, imigrației și gestionării frontierelor externe ale UE, având în vedere și summitul de ieri. Coordonatorii au dorit să aibă un schimb de opinii și o discuție, pe marginea acestei discuții continue între Turcia și UE, pentru că, bineînțeles, este de competența noastră, având în vedere că se discută despre azil, gestionarea frontierelor și așa mai departe. În octombrie, Comisia a publicat un prim raport de progres, s-a referit la o foaie de parcurs pentru liberalizarea vizelor Așteptăm un raport al LIBE în ceea ce privește prima reuniune comună UE-Turcia care a avut loc în uh, iulie și știu că mulți colegi vor să știe ce s-a întâmplat la summitul de ieri, uh, pe 29 noiembrie, și uh, cum decurge dialogul bilateral cu Turcia în ceea ce privește migrația. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezență și aveți cuvântul pentru a ne face această prezentare. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată că trebuia să fiu mai repede aici pentru a vă spune care este starea lucrurilor cu Turcia și vin exact imediat după summit. De, deci, timingul este până la urmă perfect. voi încerca să trasez imaginea de ansamblu. Sunt mai mulți oameni care au spus că summitul acesta a fost unul istoric. Summit între Turcia și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Am lucrat cu Turcia, mai ales vicepreședintele Timmermans, pentru a elabora un plan comun de acțiune cu privire la gestionarea migrației. Am început uh, în octombrie, chiar la început, obiectivul fiind acela de a conlucra cu Turcia pentru a avea drept rezultat o mai bună gestionare a fluxului migratoriu, oprind traficul de persoane și făcând tot posibilul pentru ca relațiile noastre cu Turcia să se intensifice în ceea ce privește gestionarea migrației. Am făcut un plan de acțiune comun UE-Turcia pe 15 octombrie s-a dat o decizie în acest sens și în acest plan comun de acțiune vor fi elaborate mai multe puncte de cooperare. Au fost mai multe cereri de partea noastră și mai multe cereri de partea Turciei Pe scurt, despre Turcia. Ni s-a cerut întâlniri, mi s a cerut summitul UE-Turcia regulate, o elaborare a procesului de liberalizare a vizelor, progres în negocierile pentru aderare și finanțare majorată pentru a sprijini eforturile Turciei eforturi de ajutorare a refugiaților. Acest plan de acțiune a fost uh, ales la referendum, s-a discutat despre acesta pe 15 octombrie la nivelul șefilor de stat și de guvern și din 15 octombrie și până acum au avut loc mai multe întâlniri cu autoritățile din Turcia pentru a vedea exact ordinea, care este ordinea în care se vor derula acțiunile. Implicarea este reciprocă. Summitul de ieri ne-a permis să ajungem la un acord. De exemplu, în ceea ce privește implementarea planului de acțiune, dar și în ceea ce privește câteva alte elemente. Mai mulți au spus că relațiile UE-Turcia vor uh, fi reenergizate. Mi se pare că acest cuvânt descrie foarte corect situația. În lumina acestor întâmplări, ne așteptăm din partea Turciei să-și sporească lupta împotriva rețelelor uh, de trafic de persoane. Ne-am dorit să fie mai puține plecări nereglementate, există niște norme bilaterale care trebuie aplicate mult mai bine și mai sunt și alte măsuri care permit o mai bună integrare a refugia refugiaților sirieni care sunt în Turcia cu, uh, în regimul de protecție temporară. Acestor sirieni trebuie să le fie facilitat accesul la economia din Turcia, trebuie îmbunătățit și accesul la educație, în așa fel încât copiii din familii siriene să poată fi integrați. După cum spuneam, au fost mai multe solicitări din partea Turciei. Se dorește crearea și implementarea unui instrument uh, pentru refugiați. Ieri, Uniunea Europeană a fost de acord cu mobilizarea a unei sume inițiale de 3 miliarde de euro ca o primă tranșă pentru instrumentul pentru refugiați. Nu este însă pentru această sumă nu este pentru a uh, plăti autoritățile pentru cooperare, ci pur și simplu vrem să ajutăm la integrarea refugiaților în societatea din Turcia. În al doilea rând, există un acord că vor exista summituri între UE și Turcia și asta într-un format care a rămas uh, de dezbătut de la un caz la altul. E vorba de întâlniri de două ori pe an, însoțite de un dialog la nivel înalt, la nivel ministerial, la nivelul înaltului comisariat. Ne vom ghida după planul de acțiuni. Vor exista însă și alte reuniuni la nivel înalt pentru continuarea dialogului politic și pe chestiuni energetice, de exemplu. În al treilea rând, La jumătatea lui decembrie va avea loc o reuniune interguvernamentală pentru deschiderea capitolului 17. Există angajament pentru deschiderea și altor capitole în vederea negocierilor. Oricum, la capitolul 17 trebuie inițiat un proces uh, amplu pentru a um, analiza achiul. Dacă ne uităm puțin la achii, ne dăm seama că acesta uh, s-a schimbat radical față de data trecută și procesul e unul foarte complicat. Pentru că acheul trebuie mai întâi elaborat și apoi trebuie făcut o analiză. Comisia aceasta e vizată, de exemplu, de capitole 23 și 24. Vrem să deschidem anumite capitole, dar unele statele, statele membre sunt rezervate. Și, în ultimul rând, mă refer la un lucru care vizează această comisie cu Digi Home și uh, comisarul Avramopoulos. E vorba de accelerarea procesului de liberalizare a vizelor. Discuția a fost una grea, fiindcă într-o oarecare măsură, unii aveau impresia că putem stabili o dată din punct de vedere politic, însă alții au considerat că pentru a ajunge într-adevăr la etapa liberalizării vizelor, trebuie întrunite mai multe criterii. Există o foaie de parcurs cu privire la liberalizarea vizelor. Avem peste 70 de puncte care trebuie implementate, credem noi, pentru a facilita liberalizarea vizelor, noi uh, ne vom mișca foarte rapid, de exemplu în decursul următoarelor două zile vom uh, analiza ce elemente trebuie implementate. Știm că a fost elaborată multă legislație, că sunt procese legislative în curs în ceea ce privește condițiile de întrunit, așteptăm însă noul Parlament multe norme pot fi implementate din punct de vedere guvernamental. Obiectivul este să avem liberalizarea vizelor înspre sfârșitul anului. Sunt unii care spun uh, octombrie 2016. În concluziile Consiliului este foarte clar că totul depinde de întrunirea reperelor din uh, foaia de parcurs care însoțește procesul de liberalizare a vizelor. Și apoi vom face o propunere cu legislatorii urmând să o analizeze. În ultimele săptămâni Aș zice că am uh, lucrat asidu pentru a crea, pentru a pune bazele unor discuții și pentru a le intensifica între UE și Turcia, în așa fel încât să ne asigurăm de faptul că fluxul sau că fluxurile migratorii sunt mai bine gestionate. Știți că au fost înregistrate vreo 600 de mii de intrări în ultimele câteva luni în insulele grecești. Când am început să discutăm uh, acest subiect, uh, ne-am axat mai degrabă pe fluxul dinspre Libia um, în Italia. Acesta este poate un singur capitol, lung cei drept, în ceea ce privește dezbaterea despre fluxul migratoriu. Avem însă o abordare bazată pe consens și bazată pe partajarea poverii. Turcia a primit uh, mai bine de 2 milioane de refugiați sirieni. Potrivit datelor furnizate de autoritățile din Turcia, a cheltuit vreo 8 miliarde de dolari pentru a caza toate aceste persoane. Presiunea continuă. lucrurile nu s-au ameliorat în Siria, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor care vor ajunge în Turcia va crește. E nevoie să facem ceva în acest sens. De aceea există presiuni pe lângă programele de reașezare naționale și europene. Lucrurile se aliniază perfect cu discuția pe care am avut-o noi în ceea ce privește favorizarea migrației legale în fața celei ilegale, bineînțeles. Domnule președinte, am încercat să fiu subțint, cred că oricum am vorbit și așa destul de mult, însă cred că avem și puțin timp pentru o dezbatere plină de viață. Mulțumesc, nu putem subestima importanța acestui subiect, iar timingul, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule Râte, s-a dovedit a fi perfect, dat fiind summitul de duminică. Noi suntem interesați de acest subiect dintr-o multitudine de motive. Mai mulți eurodeputați au cerut cuvântul, mai întâi coordonatorii, fiindcă ei sunt cei care au vrut acest debriefing în mod uh, explicit și sunt fericit că timingul e așa cum e, așa că mai întâi coordonatorii și apoi toți ceilalți. Să respectăm uh, timpul pentru că subiectul este atât de important. Două minute ar fi ideal. Începem așadar cu Birgit Zippel. Așa, cu Birgit. Mulțumesc foarte mult! După această reuniune la nivel înalt cu Turcia, au rămas întrebări fără răspuns. În continuare nu avem contribuția statelor membre pentru finanțarea înaltului comisariat ONU pentru uh, refugiați. Nu există bani către fondul fiduciar african și nu avem uh, bani nici pentru frontierele externe. Acestea sunt probleme pentru statele membre. Deci, ce se întâmplă cu cele 3 miliarde de euro? De unde vine această sumă? A doua întrebare. M-am săturat să aud că Turcia face atât de multe pentru refugiați. Dacă uh, ne uităm la situația economică, la, nu, la cifra populației, eu cred că povara asumată de Liban, de exemplu, este proporțional mult mai mare față de cea asumată de Turcia, însă noi nu ne concentrăm decât pe Turcia. Dumneavoastră spuneți că banii ar trebui folosiți pentru adăposturi, pentru școli și așa mai departe. Unde se va întâmpla asta concret? Din ce îmi dau eu seama, mare parte din refugiații sirieni nu sunt în tabere ei sunt în um, orașele din Turcia și atunci cum puteți organiza acordarea de ajutor în așa fel încât ajutorul să meargă și să ajungă chiar la refugiați? Turcia își controlează frontierele, așa că refugiații uh, nu, vor mai nu vor mai merge în Europa. De asemenea, Turcia uh, ia înapoi refugiați, așa că numărul de 2 milioane va spori, însă ce se întâmplă cu returnarea? Ce se întâmplă la acest capitol? Până acum, refugiații sirieni nu au posibilitatea de a primi azil în Turcia. Am înțeles că se discută despre deschiderea câtorva capitole mai ales în ceea ce privește aderarea. Nici o problemă, însă partidul meu, pentru că partidul meu dintotdeauna a spus că Turcia trebuie să devină un membru al Uniunii Europene, dar deocamdată cu Erdogan în frunte nu văd întâmplându-se așa ceva. În primul rând, Turcia ar trebui să facă câteva schimbări sau ar trebui să revină asupra anumitor schimbări din domeniul judiciar, uh, Turcia nu este o țară bună pentru avocați, pentru curți, pentru jurnaliști și pentru toți cei care, în general, au o atitudine critică. Așa că noi ar trebui să venim cu câteva precondiții în această direcție. Însă aceste lucruri, în opinia mea, lipsesc cu desăvârșire. Mulțumesc. Președintele, dragi colegi, vă rog frumos să vă încadrați în cele două minute. Doamna Stevens. Mulțumesc, dragi colegi. Eu voi fi succintă. În ceea ce privește Turcia, știu că există efortul de a-i trimite înapoi pe toți cei care cer azil în taberele de refugiați din Turcia, unde mai apoi să facă o cerere de azil. în Europa uh, se vrea respectarea cotelor. Și aceasta este propunerea cu care venim noi, în așa fel încât să nu mai asistăm la moartea celor care încearcă să ajungă înspre Europa. Ieri, la Bruxelles, a fost dat un plan de acțiune între Uniunea Europeană și Turcia cu 3 miliarde de euro pentru preluarea de refugiați sirieni în Turcia. Avem uh, toate elementele, planul poate fi implementat, dus la bun sfârșit. Sunt uh, prevăzute um, intervenții ale pazei de coastă turce și așa mai departe. Noi nu suntem împotriva acestor uh, hotărâri. Însă, uneori, prețul pe care trebuie să-l plătim este foarte mare, mai ales în ceea ce privește regimul de viză și liberalizarea vizelor. Mulțumesc. Judith Sargentini are cuvântul. A, Cecilia, ai un punct de procedură? Oh, I'm so sorry. Um, please go ahead, Cecilia. Vai, scuză-mă, dragă Cecilia, o eroare din partea mea. Mulțumesc. Poate v-am înțeles eu greșit, dar ați spus că dați cuvântul coordonatorilor mai întâi, nu-i așa? Deci, s-au spus uh, foarte multe deja. Birgit Sipăl a întrebat de bani și și eu vreau să întreb asta, pentru că simt că se apropie Crăciunul și avem o listă mare cu dorințe, dar de unde, Doamne, iartă-mă, scoatem noi cele 3 miliarde? Ar fi frumos de știut. De asemenea, vreau să știu dacă e adevărat ce se stipulează în presa internațională cu privire la capitolul 17 politici economice și monetare. Acesta va fi deschis, da sau nu? Iar în ceea ce privește procesul de liberalizare a vizelor până la finele lui 2016, și asta e un fel de dorință de Crăciun. Dar ce se întâmplă cu consolidarea democrației și a drepturilor omului? Pentru că Turcia lasă de dorit la acest capitol în continuare. Toată lumea subliniază importanța de a avea o reformă profundă judiciară. Ce aveți de spus despre asta? E un element cheie pentru noi. Erdogan practic își strivește adversarii politici și acest lucru ne preocupă foarte tare. Ați pus problema astfel sau din nou încercăm să îi plătim pe aceștia să facă anumite lucruri? sau uh, plătim ca să nu mai avem conștiința încărcată, pentru că dacă ne uităm la refugiați, vedem că tot a treia persoană din Liban este un refugiat din Siria și este o țară minusculă. 1,5 milioane de oameni, uh, de sirieni au mers în uh, acea țară. Așa că mi se pare că Libanul este o țară mult mai fragilă la ora actuală și acolo ar trebui să intervenim noi. S-a pus problema astfel sau dacă nu, aveți de gând? Mulțumesc. Mulțumesc, Cecilia. Am cer scuze, a fost o eroare din partea mea. Și acum urmează intervențiile în ordinea în care s-au anunțat. Începem cu doamna Mussolini. Sorry, Judith. Sorry. Scuză-mă, Judith. Judith Argentini și apoi doamna Vergia. Sorry, Mrs. Vergia followed by... Ba nu, invers, doamna Vergia și apoi Judith Argentini, președintele se scuză și spune că nu e în apele lui. Madame Sargentini parle avant cum... Da, nu e nicio problemă dacă doamna Sargentini vrea să intervine înaintea mea, nu țin la formă. Aș dori să încep intervenția mea în legătură cu acest summit UE Turcia dar uh, al-Ersi a fost asasinat, a fost uh, un militant pentru drepturile omului, l-am uh, întâlnit acum trei săptămâni și nu putem să păstrăm tăcerea în legătură cu aceste asasinate și de asemenea legătură cu asasinatele și atentatele din Turcia, în special la Ankara, în ultima vreme. Bineînțeles că problematica este una complexă, o încălcare a drepturilor omului, a libertății de exprimare, uh, nici nu vorbesc despre avionul uh, rusesc, circuitele financiare care permit Daesh să aibă resurse financiare proprii și mă întreb uh, de ce finul domnului Erdogan a fost numit ministru al energiei este ceva foarte uh, bizar cu um, venirea refugiaților. Uh, se vorbește despre, despre fluxul Libia-Italia și că ni se spune că nu există un stat în Libia. Acum avem de trei ori mai mulți oameni care ajung din Turcia și în Turcia este un stat. Ce se întâmplă? De ce aceste uh, Mii de refugiați atât de bine primiți în Turcia ajung în masă în Europa. Pentru mine este o întrebare majoră și mă miră că nu lucrăm puțin pe această idee. După aceea, ONG-urile, Human Rights Watch și Amnesty International au uh, documentat multe uh, returnări ale sirienilor. Așadar, să ne schimbăm puțin impresia în legătură cu Turcia, acest binefăcător al refugiaților. Dar mulțumesc că vă respectați timpul, Judith Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Birgit Sipel a spus foarte multe dintre cele pe care vreau eu să le spun, așadar nu, nu, nu voi repeta. Salut Comisia Europeană pentru aceste informări. În fiecare zi ne spuneți care stat membru a plătit pentru aceste fonduri pentru, uh, și statele membre care și-au dat spațiul pentru realocarea oamenilor din Italia și Grecia. Eu citesc aceste informări în fiecare zi, însă nu îmi, dă, îmi dau mai multă încredere în sistem. Uh, am încredere în cifrele dumneavoastră și nu în sistem. Avem, am, am avut o întâlnire ministerială în legătură cu Turcia și mă întreb ce fel de uh, aranjament este, pentru că am vor discuta despre liberalizarea vizelor uh, în Parlament deja cu mulți ani în urmă, însă Consiliul nu era de acord ce înseamnă finanțarea și cum se vor cheltui acești bani. Pentru că dacă mă gândesc la 2 milioane de refugiați și 3 milioane de euro, nu este o sumă atât de mare comparativ cu 1,8 la 1,8 cum pentru restul Africii. Ă, este o sumă mai mare, însă nu este suficient. Dumneavoastră reprezentați Comisia Europeană și nu sunteți interlocutorul corect, însă cred că mulți dintre cei de aici um, avem impresia că avem un aranjament la pachet cu Turcia unde nu suntem siguri cine beneficiază, însă în mod sigur nu refugiații vor ieși cel mai bine din această înțelegere. Vă mulțumesc, domnul Corau. Mulțumesc, domnule președinte în urmă cu cinci ani, cineva pe care, numea, care se numea Gaddafi a primit 5 miliarde pentru a rezolva problema imigrației din Libia. Parlamentul European a refuzat această înțelegere pentru că Gaddafi nu oferea garanții în ceea ce privește respectarea drepturilor. Întrebarea simplă pe care o adresez Comisiei este următoarea. Ce garanții ați primit în legătură cu respectarea drepturilor omului. Care sunt garanțiile oferite de Erdogan? Pentru că aceste drepturi sunt încălcate. S-a citat uh, cazul avocatului care a fost asasinat în urmă cu două zile, însă există mult mai multe alte cazuri de reprimare a opoziției, a militanților pentru drepturile omului. Aceasta este deja normalitatea pentru ei. În ultimii ani, am acordat în jur de 9 miliarde de, în ajutor pentru preaderare pentru ca Turcia să progreseze și nu am impresia că protejarea drepturilor omului s-ar fi îmbunătățit în Turcia. Din contră, am chiar certitudinea că Erdogan uh, este un pățarnic, este pregătit să încaseze aceste fonduri, însă în același timp își continuă politica lui proprie care este o politică periculoasă. Așadar, întrebarea mea următoare. Suntem siguri că aceste 3 miliarde, care oricum nu sunt, nu sunt suficiente comparativ cu fluxul de migranți, însă sunt, este totuși o sumă. Nu avem niciun fel de garanție și nu suntem siguri că acești bani vor avea vreun rol real. Așadar, ce fel de garanții avem de la aceste de la Erdogan. Doamna Mussolini. Domnule președinte, eu credeam că ni se va, credeam că ni se va spune astăzi că este un acord că Turcia va da Uniunii Europene 3 miliarde de euro pentru ca noi să liberalizăm situația vizelor. Trebuie să ne amintim, după cum a spus Comisia, ceea ce s-a întâmplat. Am văzut asasinarea avocatului, um, atentatul cu bombă de săptămâna trecută și cine se ocupă cu ceea ce se va întâmpla cu aceste fonduri. ce se va întâmpla? Avem un comerț între Turcia și Siria, comerț de arme, de ființe umane, uh, piloții care au dat jos uh, avionul rusesc, am crezut că sunt teroriști, dar de fapt erau turci. Ce facem în legătură cu aceste lucruri? Domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu am o mare încredere în domnul Erdogan și sunt, nu sunt de acord cu politicile sale. Îi bombardează pe curs care sunt singura piedică în fața Daesh, lasă să treacă cisternele de petrol din Siria, nu face nimic pentru refugiați și aș putea să continue. Am trei întrebări. Prima, în legătură cu cele 3 miliarde. Am citit documentul oficial mi s-a spus că uh, costurile pentru refugiații ale Turciei sunt de 8 miliarde. În alt document se spune că sunt 7 miliarde, în altul 6 miliarde. Dar unde, care dintre această estimare este una serioasă? După cum a spus doamna Țipăl, nu sunt 2 milioane de refugiați, ci 500 de mii mai puțin decât în Liban sau în altă parte. Așadar, angajamentul luat se referă la câți ani, de fapt. După aceea, în legătură cu liberalizarea vizelor, au jucat foarte bine. Ă, trebuie că mai, mai existau progrese de făcut în multe direcții înainte de a se liberaliza vizele și acum deja se vor liberaliza vizele. Dați-mi voie, dat fiind situația din Turcia, uh, să vă spun că nu, Turcia nu-i va opri pe refugiați. Acestea sunt glume. Și, prin liberalizarea vizelor, veți deschide o nouă poartă pentru oamenii uh, persecutați în Turcia, care vor veni în Europa. Și readmisia. Asta vizează pe cine? Pe turcii care vin în Europa sau cei care încearcă să intre ilegal în anumite teritorii și care au statutul de refugiat? Dumneavoastră propuneți ca Turcia să fie considerată un stat de origine, dar pentru ziariști, pentru avocați, Eh, sau că Turcia este un stat sigur. Înainte de a fi convinși că este un stat sigur, avem nevoie de probe. Mulțumesc, Gerard. Domnul Durek. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu un aspect despre care am auzit pentru prima dată la această întâlnire, și anume cooperarea cu Turcia în lupta împotriva traficului de ființe umane și a organizațiilor criminale care o fac. Știm că există operațiuni vaste la Marea Egee și mi s-a spus că acest lucru s-a discutat, însă în ce măsură s-au luat măsuri? Cum colaborăm cu forțele de poliție din statele membre? În ce măsură și ce realizări au fost înregistrate până acum în lupta împotriva acestor grupări criminale? Ce putem aștepta pe termen scurt? Mă interesează în special dacă sunt planuri de a extinde cooperarea cu Sofia în legătură cu coasta Mării Ege, poate și spre Marea Neagră și dacă se va trece la o altă fază de implementare. Doamna Ghiu. Mulțumesc. Sunt, multe acord, sunt foarte de acord cu multe dintre cele spuse de colegii mei Aș dori să mă refer în legătură cu anumite capitole din negocierile cu Turcia, negocierile de aderare. Știm că sunt, au loc asasinate și ziariștii sunt uh, închiși, uh, fiind inculpați din, cu spionaj. Uh, directorul Cumuriet și responsabilul, responsabilul redacției din Ankara aș dori să știu dacă capitolele de aderare s-au schimbat de ultima dată când am discutat sau dacă uh, rămânem la practicile de obicei și care este starea, statutul, statutul Turciei ca stat candidat. ni, s-a, ni se descrie câteodată o situație dezolant, uh, dezolantă cu uh, situație, uh, o situație deplorabilă în domeniul sănătății și educației în legătură cu de unde vin cele 3 miliarde, deja au întrebat colegii mei. De asemenea, Uh, nu s-a menționat prezența Turciei pe o viitoare listă ipotetică europeană a statelor de origine sigure. Deci aș dori să vă întreb și eu. Doamna Keller, mulțumesc. Vreau doar să pun niște întrebări în legătură cu relocarea. Mă dezamăgește că nu s-a menționat nimic nici măcar în legătură cu viitorul ci doar că se reafirmă angajamentele acum, de acum 20.000 de locuri în 2 ani. Care este situația în legătură cu aceste 20.000? A existat un fel de mini-summit înainte de uh, summitul lui Turcia, la care au fost prezente doar 9 state membre, care dintre statele membre au fost prezente uh, Există confuzii dacă uh, Turcia va fi considerată un stat sigur de origine sau un stat terț, lucru care, care este foarte important. Uh, uh ar fi dezastruos dacă Turcia ar fi considerată un stat sigur de origine, dat fi, date fiind situația drepturilor omului și celelalte aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Kitty Perry. Thank you, Chair. Um, a couple of questions and, and perhaps... Câteva întrebări și poate o remarcă în calitate de raportor pe Turcia din Parlamentul European. Ce s-a schimbat atunci când vorbim despre reenergizarea negocierilor de aderare? Pentru că, după câte știu, Franța deja ridicase veto în legătură cu capitolul 17, deja discutam despre facilitarea vizelor din 2013, nu am uh, schimbat criteriile, deci ce se înțelege prin re- relansarea negocierilor? Pentru că nici Franța și nici Ciprul nu au ridicat vetoul în legătură cu capitole pe care mai există veto. Comisia Europeană a fost întotdeauna deschisă să de, pe de părere că trebuie să deschide capitole. Ce este nou? În legătură cu lupta împotriva traficanților și protejarea granițelor, însă totul fără relocare. În Germania uh, se vorbește despre un acord de relocare pentru 400.000 de refugiați după aceea, acordul de readmisie pentru cetățenii din statele terțe. În momentul de față avem un acord de readmisie în legătură cu cetățenii turci, deci va fi în legătură cu cetățenii din statele terțe. Va fi vorba aici doar de azilanții, solicitanții de azil procesați în Grecia sau dacă cineva vine din Turcia către țările de jos și nu îi se acordă azil, se aplică acest acord, pentru că dacă este vorba doar de Grecia, ce se întâmplă cu acordul bilateral între Grecia și Turcia? De ce nu este suficient? Rămân la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile foarte concise. Urmează domnul Weiderhausen. Mulțumesc. Sunt de părere că e de bun simț să vorbim cu Turcia și această abordare a unei apropieri de politică reală e și ea cumva înțeleasă, de înțeles, dar uh, ce mă dezamăgește la acest summit este faptul că se fac anunțuri uh, mărețe, însă nu se ține cont de realitatea de la fața locului. Și tocmai de aceea a fost ignorată realitatea um, lucruri petrecute în uh, Turcia, cu uh, subminarea opoziției și așa mai departe, cu crimele care au avut loc, Human Rights Watch spune că mereu se ajunge la returnări ilegale ale refugiaților sirieni. La fel, 170.000 de curzi nu au voie să se întoarcă în teritoriul lor, problema curdă n-a fost discutată. Cel puțin acest lucru nu apare în concluzii. Și dacă lucrurile merg în această direcție, se va ajunge la un flux adițional migratoriu, pentru că foarte, foarte mulți curzi nu vor mai putea trăi în aceste condiții și un element care nu are direct legătură cu acest summit, dar care ar trebui să fie important pentru noi toți și care a fost deja abordat. De ce nu suntem dispuși să abordăm cu aceeași seriozitate țări precum Libanul sau Irakul, unde situația refugiaților este mult mai dramatică? Să tratăm uh, și să negociem cu aceste țări cu la fel de multă seriozitate în vederea stabilizărilor Mulțumesc! Mulțumesc, Joseph. Thomas Trudovski. Pane předsedající, já mám uh, několik krátkých otázek. Am și eu câteva întrebări. Prima întrebare vizează garanțiile. Aș dori să știu care sunt garanțiile oferite de Turcia că acești bani vor fi într-adevăr utilizați pentru refugiați și că nu vor fi utilizați pentru îmbunătățirea bugetului anumitor partide uh, și anumitor elemente din Turcia. Din iulie, Turcia ne trimite sistematic refugiații. Am discutat cu mai multe organizații care mi-au uh, confirmat că există o anumită recrutare a persoanelor care trebuie să se deplaseze către Grecia. Așadar, cum trebuie să noi cum să credem un stat care în mod constant acționează contrar democrației. Am consultat, am privit codul penal și am consultat uh, ce se spune în legătură cu falsificarea actelor de identitate Uh, și în legătură cu traficul de ființe umane. De ce nu se aplică acest cod penal persoanelor care uh, câștigă foarte bine de pe urma refugiaților? Nu cumva plătim prea mult pentru a face concesii Turciei dacă uh, dorim ca Turcia să înceapă să facă ceea ce uh, trebuia deja să facă conform principiului democrației. În, în Turcia este într-adevăr un stat sigur, putem să transim, retrimitem un curd în Turcia fără ca acesta să aibă probleme cu justiția. Mulțumesc, doamna Gomez. Domnul, domnule Ruta, aș dori să încep prin a vă întreba de ce nu există un program funcțional de relocare, pentru că Ă, Portugalia spune că îi așteaptă pe refugiați, dar aceștia nu vin. Colegii mei deja au menționat ă, probleme serioase în legătură cu drepturile omului, care sunt ă, ignorate de către Consiliu, în special atunci când se întâmplă incidente extrem de grave, cum ar fi asasinarea acestui deputat și jurist, Uh, încarcerarea jurnaliștilor. De ce problema Ciprului este trecută cu vederea? Mi se spune că se lucrează la un, la un acord. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, am tocmai am primit un tweet. Turcia folosește criza refugiaților pentru a primi scutire de vize Uh, este uh, um, uh, neetic, dar este un lucru inteligent. Faptul că Uniunea Europeană a fost de acord este de asemenea lipsit de etică, dar este prostesc. De unde vor veni aceste 3 miliarde de euro? Unii întreabă de unde vin banii, eu întreb unde se vor duce acești bani și cum vom putea monitoriza, pentru că nu Uh, se vor folosi pentru uh, spitalele turcești care tratează uh, răniții al Nusra și Daesh și probabil nu pentru cisternele care traversează Turcia și ajung, ajung în portul Ceyhan din Turcia cu complicitatea autorităților. Sau ajutăm Turcia în bombardarea curzilor de ce să nu acordăm banii pentru școlile din Irak sau din Liban? Și sau de ce să nu uh, alocăm acești bani pentru reconstruirea orașului Sinjar, acum că a fost uh, reocupat de către curzi, o mare victorie pentru că in, întrerupe linia de uh, dintre Mosul și Raqqa. Jag, vill, va, jag är inne på lite grann samma fråga som eh, fru Gomes. Eh, Mulțumesc. Någonting om... Vreau să spun că nu s-a discutat despre originea problemei. De ce își părăsesc oamenii țara? N-a apărut în comunicatul de presă. Și acesta este un element crucial. Motivul este că lumea fuge din calea lui Daesh, nu din calea curzilor. Trebuie, dacă e să identificăm problema ca atare, să conlucrăm cu curzii, nu să-i prezentăm ca fiind uh, inamicul public numărul 1. S-a pus oare problema astfel acum în uh, weekend? Mulțumesc, domnul Kirkos. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este uneori foarte dificil să ai un vecin ca Turcia, mai ales atunci când avioanele trec prin spațiul lor uh, aerian în fiecare săptămână, dar trebuie să-i suportăm și credem că cooperarea cu Turcia în problema refugiaților poate avansa soluția. Deci, deși suntem foarte critici la adresa Turciei uneori, credem că asta e calea de urmat dar de la această poziție până la deschiderea viitoarelor capitole, e un pas mare și, după părerea mea, cel mai prost rezultat este că, încă o dată, oamenii care iubesc Europa, care cred că locul Turciei este în Europa, cetățenii turci, vor fi încă o dată trădați. Pentru că nu spunem că vom depăși aceste capitole, spunem că le deschidem și apoi respectăm criteriile. Și așa cum am văzut, Turcia nu va reuși sub nicio formă să îndeplinească aceste criterii. Deci le acordăm o speranță falsă. Nu știu care este jocul politic. Asta e întrebarea și părerea mea. Dacă vrem să găsim ceva de discutat cu Turcia, haideți să Uh, discutăm uh, să belli dacă suntem amenințați și haideți să ajutăm Turcia să se pregătească să facă față capitolelor la un moment dat. A doua problemă, plecând de la ceea ce a spus doamna Peri, știți că există 137.000 de solicitări de returnare din partea guvernului elen către Turcia știți câți migranți au fost acceptați și dacă acest număr este de 3833 din, 1000, din 137 de mii. Credeți că asta ne oferă un fel de speranță în ceea ce privește acordul uh, despre care ne vorbește acum Comisia? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chircos! Uh, mai am uh, doi uh, vorbitori pentru a da și domnului Ruta posibilitatea să răspundă. Mai întâi domnul Lopez Aguilar. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Rute. Cred că dumneavoastră, ca și noi, știți care este starea de spirit în Parlament. Deci nu cred că este momentul să elaborăm în ceea ce privește uh, sentimentul de mulțumire sau nemulțumire sau surpriză, pentru că mulți dintre noi uh, au fost surprinși de modul în care Comisia a redeschis negocierile cu Turcia. Și totuși, situația politică în Turcia nu justifică acest lucru. Uh, o să trec direct la subiect pentru a obține un răspuns specific. Există două aspecte neclare. În primul rând, de unde vin banii? Cei 3 miliarde de euro alocați Turciei. Și cum vom fi noi siguri că acești bani chiar ajung la țintă, chiar ajung la uh, refugiați, la refugiații care vin din Siria. Cum se va monitoriza acest lucru, având în vedere că Turcia este un actor global, o putere regională și are un simț puternic al uh, naționalității, al suveranității sale naționale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Wimberg. Och tack för informationen. Mulțumesc și oratorului care ne-a dat toate aceste informații. Pot să spun doar că mă întreb unde mergem și ce facem. 3 miliarde de euro. Am tot auzit această cifră astăzi și 100 de milioane au fost deja vărsați. Acum vorbim de o perioadă de 2 ani, dacă am înțeles bine. Asta înseamnă că vom forța statele membre să plătească aceste sume sau vom crește cotizațiile acestui club UE, cum, cum va funcționa acest sistem, uh, cum ne vom uh, împărtăși cotele, vom forța oamenii, vom forța statele sub pedapsa unor sancțiuni, pentru că nu înțeleg exact cum vor funcționa lucrurile. Ceea ce văd eu este că britanicii vor deschide ochii și vor înțelege că au dreptate să voteze uh, ca să iasă din acest club. Mulțumesc, domnule Ruta, vă rog. Cât timp îmi acordați, domnule președinte? Vă rog să faceți tot posibilul. Știu că o să încercați să răspundeți la toate întrebările. O să încerc, poate fără a răspunde la întrebările individuale, să le grupez un pic și să îngrupez răspunsurile. Și dacă omit ceva, reamintiți-mi chiar și după ședință, că nu v-am răspuns. În primul rând, banii. Noi am venit cu o propunere de a folosi 500 de milioane din fonduri europene și ne așteptăm ca statele membre să mobilizeze 2,5 miliarde de euro pentru a ajunge la cifra finală de 3 miliarde. Concluziile de ieri oferă un angajament din partea UE față de aceste 3 miliarde, dar nu spun de unde provin acești bani. Deci cu toții mai avem câteva discuții uh, neterminate pe această temă, dar angajamentul este de plin din partea tuturor șefilor de state și de guverne să găsească aceste 3 miliarde. Comisia a spus că putem mobiliza din fonduri europene aproximativ jumătate de miliard. A doua întrebare legată de bani. Da, sunt alocați în mod specific pentru utilizarea în beneficiul refugiaților. Probabil vom, vor fi mobilizați acești bani prin uh, Trust Fund, fondul pe care îl avem și care ne permite să ne ocupăm de refugiații din Siria care sunt uh, afectați și în alte țări. Uh, am uh, luat notă de ceea ce ați spus legat de Liban și Iordania și pot să vă spun că și aceste aspecte au fost discutate, nu neapărat ieri cu Turcia, dar suntem conștienți de toate aceste lucruri. Întrebarea legată de mobilizarea fondurilor o veți vedea și cu fondul dedicat uh, Africii. Există proiecte concrete care vor trebui analizate și nu dăm pur și simplu 3 miliarde așa la întâmplare, ci sunt acordate pentru proiecte concrete în ceea ce privește educație, Uh, construcții, deci nu e vorba doar despre taberele de refugiați, ci și despre refugiații care se află deja în orașe. Deci uh, va exista o monitorizare foarte concretă a acestor fonduri. N-ar trebui să vă dau aceste răspunsuri ca director general al DG Home, pentru că asta este mai degrabă de competența altor colegi, dar încerc să vă ofer cât de multe informații pot uh, în uh, spiritul de încredere pe care l-am uh, dezvoltat de-a lungul timpului. În ceea ce privește deschiderea de capitole de negociere, iarăși este o întrebare care ține mai degrabă de domnul comisar Han și de Direcția Generală pentru Vecinătate, cei care au fost implicați în uh, negocierile de aderare cu statele membre. Sunt de acord cu doamna Peri. Trebuie să folosim deschiderea capitolelor pentru a discuta problemele existente în sistemul uh, țării candidate, în special în cazul Turciei. Deci dacă folosim capitolul 23 și capitolul 24, le vom folosi pentru a le pune în față o oglindă, pentru a spune asta e greșit, asta nu funcționează, situația drepturilor omului este proastă, situația independenței justiției e proastă. Deci întotdeauna am folosit deschiderea capitolelor în acest mod uh, în discuții închiderea capitolelor. Atunci când spunem că suntem mulțumiți de ceea ce se întâmplă, este mai importantă. Știu că s-a schimbat cultura în ultimii ani în această privință, dar asta a fost abordarea generală și cred că ar fi bine să revenim la acest tip de abordare. Cred că unul din deputați a dat câteva răspunsuri. Întotdeauna a existat un plan să deschidem capitolul 17 și asta se va întâmpla pe 14 sau 15 decembrie la o conferință interguvernamentală. În ceea ce privește readmiterea, It is clear that uh, we have este clar că avem un acord de readmitere între Grecia și Turcia. Avem și niște prevederi legate de readmitere între Turcia și Bulgaria, între Turcia și România. Unele funcționează, altele nu. Pot să vă spun că asta este unul din subiectele majore pe care le-am discutat la prima comisie pentru readmitere pe care am avut-o și despre care o să vă raportez, pentru că de-abia am pus de acord asupra procesului verbal a acestei reuniuni. Și va exista o a doua reuniune pentru readmitere care va avea loc în ianuarie, când vom discuta toate aceste subiecte. Nu o să intru în detalii pentru moment, dar este clar că avem un interes major pentru a ne asigura că acordul de readmitere UE-Turcia, care deocamdată acoperă doar uh, resortisanții turci, va fi aplicat în mod rapid și către uh, resortisanții din țări terțe. Asta a făcut parte din discuție și în contextul planului de acțiune pentru accelerarea uh, foii de parcurs pentru liberalizarea vizelor. Deci asta va însemna clar, haideți să, să spunem clar ce înseamnă readmiterea, că știți mai bine decât mine. Nu e vorba de trimiterea înapoi a unor oameni care au solicitat azil, ci vorbim despre oameni care nu au dreptul să rămână sau care nu mai au dreptul să rămână pentru că procedurile de azil s-au terminat și răspunsul a fost negativ. Și asta se aplică tuturor statelor membre, nu numai Greciei. Deci, despre asta e vorba în uh, acest uh, acord, iar discuția despre liberalizarea vizelor încearcă să analizeze și unde putem avea implementarea prevederilor privind resortisanții din țări terțe în acest acord. Și întotdeauna am spus în foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor, ca o precondiție pentru ca noi să putem spune că putem merge spre liberalizarea de vize, este că trebuie să fim convinși că acordul de readmitere funcționează pe deplin. Deci acest lucru este înțeles pe deplin și veți vedea și o formulare în concluzii că Turcia trebuie să implementeze uh, prevederile privind resortisanții din țări terțe înainte să putem trece la propunerea privind liberalizarea vizelor. Și avem nevoie de experiență în ceea ce privește implementarea înainte de a putea face asta. Calendarul este foarte strâns pentru liberalizarea de vize. Nu am renunțat la cele 72 de puncte pe care le-am identificat în ultimul raport. S-a spus foarte clar că acestea trebuie să fie implementate și discutăm cu partea turcă ce se poate face acum, cât durează, și există câteva probleme spinoase, după cum știți, cum ar fi protecția datelor cu caracter de elemente existente acolo. După cum știți, și asta face parte din planul comun de acțiune, o cooperare polițienească consolidată în privința contrabandei și va trebui să vedem cum putem să facem acest lucru fără a avea și protecția datelor cu caracter personal pentru că asta este marea dificultate, trebuie să vedem, dar este foarte clar că toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple destul de rapid. I'm just going through all your questions. Mă uit pe întrebările dumneavoastră aici. În ceea ce privește uh, retrimiterea, doamnă Keller, relocarea. Am citit și eu ziarele ca și dumneavoastră. Și am nevoie de mai multe elemente pentru a ști ce se întâmplă acolo. Pentru moment, nu pot decât să mă refer la textul concluziilor summitului de ieri, care fac trimitere la schemele naționale și UE de relocare și apoi vom, va trebui să vedem în ce cadru se întâmplă aceste relocări. Încă nu am anunțat o, un plan permanent de relocare. Există o propunere juridică, dar va trebui să vedem cum o tratăm. Dar sunt convins că pe termen mediu avem nevoie de mai multe eforturi în ceea ce privește această problemă decât cele pe care le facem acum. La, în ceea ce privește cele 22.000, o să mă întorc la dumneavoastră cu un răspuns, pentru că lucrurile se desfășoară în principal uh, pe scena națională și, dacă nu mă înșală memoria, pentru 2015 avem angajamente de 4.000 de locuri despre care știm, dar nu știu și dacă am fost informați și am cerut pe ASO să uh, se uite și să analizeze aceste angajamente care se desfășoară la nivelul statelor membre. Au existat multe subiecte mai generale în ceea ce privește drepturile omului. Um, um and uh, um, uh, engaging uh, with Turkey, I'm, I'm, I'm dar în ceea ce privește uh, relația cu Turcia, sunt convins că multe din aceste puncte au fost deja uh, discutate, doar că nu sunt de sfera publică și nu vreau să intru în detalii aici. Este însă foarte clar că întotdeauna suntem conștienți de situația drepturilor omului. Și o să fac referire din nou la foaia de parcurs în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Avem foarte multe jaloane importante pe această foaie de parcurs care a ajutat și la îmbunătățirea situației drepturilor omului în Turcia. Și ceea ce a fost extrem de important pentru domnul Timmermans, comisarul meu, și uh, pentru domnul Avramopoulos și pentru noi este că am păstrat în mod clar angajamentele de a îndeplini aceste jaloane de pe foaia de parcurs pe care le-am uh, stabilit, care vor ajuta la îmbunătățirea situației drepturilor omului în teren. sunt sigur că va trebui să revin foarte rapid pentru a discuta cu dumneavoastră uh, țările sigure de origine. Din câte știu eu, acestea nu au făcut parte din discuțiile de ieri, dar în mod clar trebuie să discutăm, poate în mai mare detaliu, și aștept cu interes, doamnă Ghiom, să avem această discuție pentru țările de origine sigură. Există state membre care se gândesc la articolele 38 și 39 directiva privind procedura de azil. Acolo sunt menționate aceste țări terțe sigure, dar deocamdată nu s-a lansat ideea de a folosi aceste prevederi. Deocamdată se discută o listă de țări de origine sigure care să acopere naționalitatea anumitor uh, cetățeni, cum ar fi în cazul de față cetățenii turci și întotdeauna vom insista asupra unei examinări de la caz la caz. Dar, cum spuneam, o să discutăm în uh, mai mult detaliu altă dată. Nu sunt sigur dacă am răspuns la toate întrebările, dar am încercat să trec prin majoritatea elementelor pe care le-ați menționat. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns individual dar uh, probabil ar fi durat mult prea mult, uh, probabil pe undeva pe la două ore să vă răspund fiecăruia în parte și v-am oferit doar câteva elemente. Domnule Depre, 8 miliarde, cifra de 8 miliarde se referă la dolari. Deci 8, se vorbește de 8 miliarde de dolari și noi vorbim despre euro. Probabil asta este una din uh, divergențele în ceea ce privește cifrele. S-ar putea să fie și altceva, dar o să analizez textul împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. <clears throat> Thank you very much, Mr. Ruta, for your um, answers. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Ruta, pentru uh, răspunsurile dumneavoastră. Le mulțumesc și colegilor pentru întrebările incisive. Sunt convins că vă veți întoarce să mai discutați cu noi pe acest subiect extrem de sensibil și de important pentru noi. Cred că a fost o dezbatere uh, care a avut loc la momentul potrivit. Mulțumesc. Uh, dragi colegi, vedeți că am depășit timpul, dar mai avem și alte puncte pe ordinea de zi pe care s-ar putea să fie nevoie să le uh, dăm la o parte. Uh, vă asigur că voturile vor avea loc la 6 și 10, orice s-ar întâmpla. Deci la ora 18 și 10 vă rog să aveți cartelele electronice pregătite, pentru că voturile vor fi toate electronice. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 5, nivelul uh, crescut, nivelul comun ridicat de securitatea rețelelor și a informației în Uniune și o să dau cuvântul uh, direct domnului Albrecht. Este un raport uh, privind stadiul actual al negocierilor. Mulțumesc. Uh, vreau să vă spun care este situația trialogului în ceea ce privește această directivă. Comisia competentă este, pe fond este Comisia IMCO, raportorul este domnul Schwab din partea PPE acest trialog are loc de ceva vreme și uneori apar probleme atunci când vrem să ajungem la un acord, pentru că uneori Consiliul nu vine cu poziții clare. Și atunci e foarte greu să finalizăm acest trialog, deși Parlamentul a fost de la un cap la altul întotdeauna în favoarea acestei directive este o directivă foarte importantă, propusă de Comisie în urmă cu câțiva ani deja. Uh, este vorba despre infrastructura sensibilă și uh, securitatea acesteia și acum sperăm ca în curând să putem închide dosarul. Raportorul, uh, domnul Schwab, vrea să finalizeze totul săptămâna viitoare pe 7 decembrie. Totuși, deși noi suntem dispuși din partea Parlamentului să încheiem acest dosar, din partea Consiliului există încă probleme și uneori e vorba de aspecte, uneori este vorba de realizări mici pe care le avem. Și vom încerca să vedem, vom încerca să ajungem la un acord până la urmă. Am convenit, în ceea ce privește sfera de aplicare, să includem și serviciile digitale și uh, furnizorii de internet și de servicii digitale. Vedeți că există o infrastructură sensibilă care trebuie să fie analizată. Singura întrebare este cum putem defini în mod clar sfera de aplicare, pentru că până la urmă orice tehnologie poate juca un rol într-o infrastructură sensibilă dar trebuie să identificăm tehnologiile și uh, serviciile oferite în acest domeniu al uh, um, rețelelor sensibile. Consiliul este un pic mai restrictiv în ceea ce privește ce dorește să includă aici, dar până la urmă cred că vom găsi o soluție. Din perspectiva Comisiei Libe și ajung deja la final, în uh, avizul nostru ne-am concentrat asupra, protecției, asupra prevederilor privind protecția datelor și am reușit să le aducem la poziția convenită, mai mult sau mai puțin, cu Consiliul. Nu s-a convenit nimic în mod definitiv, dar e clar că există o referință la regulile privind uh, protecția datelor, care se referă la prelucrarea acestor date cu caracter personal Uh, care include și notificările privind uh, încălcările, deci să existe niște notificări către autoritățile naționale dacă sunt implicate și datele cu caracter personal. Cam asta este starea de lucruri în acest moment și o să vă țin la curent dacă ajungem la un acord. Mulțumesc! Al șaselea dialog este prevăzut pentru 7 decembrie. Te grăbeam un pic uh, din cauza următorului punct, care este raportul tău și al domnului Lauristin, al doamnei Lauristin în ceea ce privește acest pachet și o să vă dau cuvântul amândurora pentru pachetul privind protecția datelor și negocierile care au avut loc. Poate o să dau întâi cuvântul ție, Ian, și apoi lui Marian. Mulțumesc foarte mult, Claude. O să încerc să fiu foarte succint Știm că nu este un trialog uh, obișnuit, ci este un dosar uriaș legat de protecția datelor, care ne ține în priză deja de vreo patru ani, ținând cont că am început cu o rezoluție în ceea ce privește comunicarea Comisiei uh, încă din 2011, Uh, apoi am avut o propunere a Comisiei în ianuarie 2012, adoptată la prima lectură de către noi în uh, primăvara anului trecut. Acum putem avea niște dialoguri, v-am spus deja, v-am ținut deja uh, la curent cu ce s-a întâmplat până acum împreună cu doamna Lauristin, imediat după vacanța de vară. Și acum avem niște runde de negocieri care au uh, vizat toate capitolele, dar încă nu am discutat uh, prevederile finale și cele legate de actele delegate. Deci uh, sunt niște lucruri oficiale care au rămas spre final, dar restul a fost discutată și negociată nu odată, ci de mai multe ori, deci putem să ne gândim că există o listă de subiecte rămase deschise, dar este o listă destul de limitată. Avem în continuare discuții în ceea ce privește domeniul cercetării și protecția datelor cu caracter personal în domeniul cercetării. Divergențele principale sunt legate de definiția cercetării și de posibilitățile în care se face prelucrarea datelor în acest domeniu. Dar nu cred că sunt uh, probleme de fond. Vrem să permitem prelucrarea datelor în acest domeniu, dar atunci când vorbim despre uh, date sensibile, trebuie să existe niște uh, paveze suplimentare, așa cum s-au prevăzut în articolul 81, articolul referitor la datele sensibile discutăm în continuare în ceea ce privește măsura în care uh, se poate da consimțământul pentru prelucrarea acestor date. Încă mai există dubiu în ceea ce privește consimțământul explicit și cât de des este necesar. Și, spre exemplu, dacă leg un serviciu nu doar de un consimțământ care este necesar, ci și de alte activități de prelucrare a datelor, dacă acest lucru este sau nu legal, și pentru a echilibra lucrurile, activitățile de prelucrare care au uh, loc în uh, domeniul contractelor, uh, și cele care au loc în privința consimțământului care trebuie dat de fiecare dată. Deci trebuie să existe un uh, picior de egalitate, dacă vreți, pentru a asigura un nivel egal de competitivitate uh, între companiile care lucrează în aceleași domenii în, uh, pe piața digitală. Și nu în ultimul rând, Există încă probleme legate de obligația celor care fac controlul uh, de prelucrare de date, noi insistăm ca măcar o parte din uh, companii să numească un uh, ofițer responsabil cu protecția datelor. Noi considerăm în continuare că este un lucru bun, măcar din punctul de vedere al armonizării, că există standarde egale pe toată piața. Negociem în continuare pe această privință. Apoi notificările în ceea ce privește încălcările. Acestea vor exista, dar întrebarea rămâne dacă sunt obligatorii pentru fiecare caz în parte sau dacă în continuare avem un indicator de risc aici. Apoi modelul de sancțiuni. Vrem ca aplicarea legii să se facă armonizat în toate statele membre ale Uniunii Europene atunci când vorbim despre regulile de protecție a datelor. Deci este un mecanism de consecvență, uh, autoritățile naționale trebuie să colaboreze, dar există și un mecanism de sancțiuni și acolo există praguri diferite, 2%, 5% din cifra de afaceri aici încă mai, uh, mai negociem. Dar trebuie să spun că aproape în toate celelalte privințe suntem foarte aproape de obținerea unui acord. Este foarte probabil ca în cele două faze de trialog care au mai rămas la Bruxelles și la Strasburg să ajungem la un acord și doamna Lauristin o să vă spună câteva cuvinte despre asta. Eu sunt extrem de optimist și asta înseamnă că vom avea un acord politic, sperăm, pe ambele dosare înainte de finalul anului și vă reamintesc că acesta este scopul politic nu doar al Parlamentului, ci și al Comisiei și al uh, președintelui Comisiei. Este prioritatea numărul unu, practic, finalizarea acestui pachet până la finalul anului 2015 și este și prioritatea Consiliului European care a anunțat de două ori ca termen limită um, pentru negocieri uh, anul 2015. Și după ce vom obține acest acord politic, vom putea avea o adoptare formală undeva la începutul anului viitor, astfel încât după um, o fază de implementare de 2 ani, să avem o lege privind uh, protecția datelor uh, în Europa undeva la începutul lui 2018. Deci, uh, consultările au început în 2010 și până la urmă trebuie să avem niște rezultate și sperăm că standardele pe care le vom obține nu vor fi mai scăzute decât cele din directiva din 95 ci vor fi mai exacte, vor oferi mai multă certitudine juridică și vor acoperi mandatele de negociere ale instituțiilor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, vă stau la dispoziție și pentru întrebări, dacă doriți. Mulțumesc. Da, mai avem până la 6 și 10, deci Maria poți să vorbești cât vrei, domnul Kerhope nu poate veni din cauza unor dificultăți de transport. Deci te rog. Claude and uh, also thanks to Jan because Jan uh, made my Mulțumesc și trebuie să mulțumesc și lui Ian. Um, prezentarea mea va fi mai scurtă pentru că noi mergem în aceeași direcție. The final agreements uh, uh, during uh, this uh... Vrem să ajungem la un acord final până la finele acestui an. Mai rămân două reuniuni de trialog Și deja există un acord pe capitolul 1, fără a discuta temeiul, 3, 4, 5, 8, 9 și 10. Iar luni va avea loc următorul trialog, unde vom discuta capitolele 2, 6, 7 și 8a. La Strasburg va fi ultima reuniune unde va trebui să ajungem la un acord final în ceea ce privește uh, cele două chestiuni pendinte. Deja s-a menționat domeniul de aplicare. Vrem uh, să ajungem la un acord în așa fel încât să ținem seama de dorința ca directiva să acopere și schimbul de date cu privire la siguranța publică. Dar în același timp, siguranța publică ține totodată de statele membre și atunci este foarte, foarte greu să găsim această definiție care să se potrivească cu dreptul comunitar, dar în același timp să respecte doleanțele statelor membre. Noi acum lucrăm asidu în vederea găsirii unei soluții. Și apoi, mai sunt câteva chestiuni de discutat. Cu privire la Europol, e vorba de transferul de date către terțele state, în speranța ca în anumite cazuri speciale transferul să fie permis și pentru entitățile private. Însă e greu, fiindcă deocamdată n-am găsit o soluție. În principiu, nu suntem foarte mulțumiți uh, de acest lucru, de aceea încercăm să limităm puțin situația. Până acum, uh, la nivelul implementării, nu a existat instrumentul de armonizare. În cele 28 de state membre existau instituții diferite cu tradiții și culturi diferite. Și de aceea au existat foarte multe prejudecăți și te temeri în rândul profesioniștilor față de ceea ce vrem noi să facem. Să nu existe un impact negativ la nivelul activităților cotidiene. N-am fost aici în legislatura trecută, dar am înțeles că și directiva a fost însoțită de multă secretomanie și n-a trecut în unanimitate, fiindcă din cauza tocmai că au existat aceste temeri. Noi însă mergem mână în mână cu Consiliul pentru a exista o înțelegere reciprocă asupra faptului că directiva vine înspre facilitarea unui mai bun schimb de informații absolut necesar, protejând în același timp drepturile fundamentale ale tuturor indivizilor. Astfel încât toată lumea să aibă marjă de manevră la nivelul statelor membre, ca să existe un respect față de cultură, față de tradiție, față de maniera în care se face o anchetă. Deci fără toată acea temere că se va interveni în mod absolut nenecesar pe lângă toate aceste lucruri. Ei bine, când discutăm despre relația dintre sistemul de protecție a datelor și autoritățile de implementare a legii, E ca și la un trialog în care părțile se apropie din ce în ce mai mult. Consiliul a avut o atitudine deschisă și vreau să mulțumesc în special pentru faptul că a prezentat toate dezbaterile noastre statelor membre. Chiar ultima dată la trialog s-a făcut o declarație clară cum că toate cele 28 de state membre au tot interesul de a încheia această directivă pentru a spori cooperarea și pentru a um, le însoți în munca lor. Au fost mesaje prin presă, cum că lucrurile nu stau așa, însă din partea Consiliului pot să vă spun că ne-am avut un mesaj puternic, cum că statele membre așteaptă o soluție. Sperăm să ajungem la un acord și la o soluție pozitivă în cadrul celor două trialoguri care vor urma. Am însă toată încrederea că textul final va oferi un echilibru fin între garantarea drepturilor cetățenilor și facilitarea muncii uh, poliției. O muncă extrem de complicată. Sper ca pachetul pentru protecția datelor să fie gata până la finele anului și să faciliteze ceea ce se întâmplă și pe PNR și dosarul Europol. Să avem un sistem funcțional care să ofere garanții mai bune pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, Mariu! Mulțumesc amândurora pentru două prezentări succinte pe aceste dosare foarte importante. Un raportor din umbră vrea să intervină pe ambele dosare și anume domnul Vos. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt despre directivă. Față de ceea ce am votat acum un an jumate sau doi. Mm, avem de data aceasta un text uh, cât de cât îmbunătățit și mă bucur acest lucru. Mi-aș fi dorit însă, mai ales după atentatele de la Paris, să ne uităm puțin la acest instrument. Noi creăm un instrument și ar trebui să fie o, un punct de pornire pentru o astfel de urgențe. Ar fi fost important, mai ales în ceea ce privea directiva. La regulament, chiar că avem anumite date calendaristice, eu cred că ar trebui să existe un acord cu conținutul. Iarăși mă refer la ceea ce s-a întâmplat acum un an jumate, doi. Acest document, din punctul meu de vedere, e un exemplu de șansă ratată. Nu vom reuși să obținem o armonizare de 100% pentru că avem tot felul de clauze de deschidere. Și nu, ne vom, nu vom reuși să avem ceva adaptat uh, acestei lumi uh, în care există un mare transfer de date. Deci nici ca viteză, nici ca și ceea ce cuprindem, nu reușim să ne mișcăm uh, suficient de repede în ceea ce privește datele pseudonime sau uh, celelalte tipuri de date, este important să vedem în ce măsură nu anume portabilitatea datelor, ci uh, prelevarea datelor uh, devine importantă. Mi se pare foarte important să avem uh, o persoană care să se ocupe de protecția datelor, un coordonator în acest sens, care să aibă o activitate foarte consecventă și care să ceară birocrație acolo unde este strict necesar. În ceea ce privește prevederile de la 77 și 76, lucrurile nu pot să rămână așa, cu decizii automatizate. Acestea trebuie îmbunătățite. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare că astfel vom securiza viața privată a cetățenilor noștri și nu vom face ca economia europeană să fie într-o situație în care să fie foarte rezistentă față de tot ceea ce se întâmplă, cu terțe state cu tot. Vreau deschidere și vreau ca la ultimele reuniuni de trialog să se țină cont de aceste lucruri, așa că v-aș uh, ruga insistent să, țineți, să, să aveți în vedere ideile mele. Există un text consolidat cu, de la Consiliu cu privire la regulament și l-aș ruga pe raportor să ne transmită acest text. Mulțumesc! Ja, aber es ist eben die Frage, warum... Nu, nu, de ce n-am primit uh, textul or, oricum? Um, we have, we have a moment... Um... Numai puțin, vă rog. Președinția și comisia unu, două minute cu privire la acest pachet, dacă e posibil. Mai întâi reprezentatul președinției în exercițiu. Nu mai mult de două minute, dacă se poate, vă rog frumos. Euh, Monsieur le Président, merci beaucoup. De... Nicio problemă, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat, cu, dat cuvântul cei doi raportori, cărora le mulțumesc că au prezentat foarte clar uh, unde am ajuns cu trialogurile. Aș dori să confirm din partea Consiliului că, din punctul nostru de vedere, negocierile înaintează bine pe cele două instrumente, pe mm, întregul pachet Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și întregii echipe pentru munca de până acum. Cred că intrăm acum într-o fază decisivă a negocierilor. Cred că cele două, trei săptămâni care urmează vor fi hotărătoare. Consiliul, președinția, toate statele membre țin la obiectivul de a finaliza această reformă înainte de sfârșitul anului după cum am după cum am amintit, unii există indicații clare de la nivelul cel mai înalt al Consiliului că se dorește încheierea negocierilor înainte de sfârșitul anului. În ceea ce privește directiva, miniștrii au subliniat-o la Consiliul Extraordinar JAI, care va care din 20 noiembrie, că dacă am arătat un lucru este că este necesar să se schimbe informații între autoritățile polițienești și cele judiciare. Așadar, avem nevoie de un cadru armonizat de protecția datelor cât mai rapid. Așadar, avem un angajament de plin din partea noastră pentru a încheia această reformă. Vă mulțumesc. Se apropie ora la care votăm. Au cerut să intervină și alți membri, însă voi trage linia acum. Nu mai acceptăm alte intervenții. Doamna Intvel și domnul, doamna Lauristen după aceea. Commission. But, uh, we don't really have, I'm not sure we have... Pare rău, chiar nu, nu cred că avem timp pentru că la și 10 votăm. Foarte pe scurt, comisia, îmi pare rău că vă înghese așa 30 de minute, spune comisia, nu 30 de secunde. Președinția Consiliului uh, a spus la ce voiam eu să zic. Reforma pentru protecția datelor este o prioritate a președintelui Juncker, a întregului colegiu și sprijinim finalizarea cât mai repede, atât pentru regulament cât și pentru directivă, elemente cheie pentru piața unică digitală și pentru autoritățile de implementare, atât la nivelul schimbului de informații, cât și la nivelul unei mai bune protecții. Ne-am gândit că asta e ideea, dar era important să spuneți pentru procesul verbal. Sofie Intveld și apoi doamna Lauristin și Ian pentru o, o concluzie finală. Foarte pe scurt, sunt de acord cu ce au spus raportorii și eu cred că ne descurcăm foarte bine Cred că președinția luxemburgheză se descurcă foarte bine, la fel și comisia și sper să finalizăm toate trei dosarele. Regulamentul, directiva de protecție a datelor și uh, dosarul PNR, mai ales că personal m-am cam săturat uh, să tot treacă timpul. Suntem angajați, avem un mandat pentru, mandat pentru toate trei dosarele. Ne place sau nu, rezultatul asta este. Mă bucur anumite mandate, altele mai puțin, dar asta e democrația și de aia eu nu înțeleg de ce PP-ul în repetate rânduri tot vrea să amâne, să tergiverseze, vrea negocieri cu ușile închise. Nu, eu vreau să lucrez în baza unui mandat votat la libe, și în plenară și sper să finalizăm totul înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc, doamna Lauristin. Și eu foarte pe scurt să reacționez la spusele sau îngrijorările domnului Fos că în continuare e nevoie de verificări uh, adiționale ca să ținem cont de situațiile extreme. Vă ofer garanția că toate derogările în ceea ce privește cazurile de terorism și așa mai departe, există, se discută deja, au fost discutate și uh, s-au înche încheiat aceste capitole, deci nu e o problemă pentru Consiliu și am înțeles că Comisia Consiliul și noi facem tot posibilul în așa fel încât să fim pregătiți pentru, și pentru astfel de situații. Ian, dacă vrei tu un ultim cuvânt, te rog. Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă amintesc că este un subiect cheie pentru economia europeană. Este un subiect cheie pentru piața digitală europeană și anume să avem regulamentul pentru protecția datelor aprobat cât mai repede cu putință, pentru certitudine juridică, pentru un domeniu omogen, cu condiții egale nu doar pentru întreprinderi, ci și pentru consumatorii care vor să știe de ce drepturi se bucură pe piața europeană. Bineînțeles, e nevoie și de consolidarea dreptului fundamental la protecția datelor. La ora actuală, implementarea se face după 28 de standarde diferite. Consider că nu ne mai permitem niciun fel de întârziere, nici măcar cu o zi. Adoptarea trebuie să se facă cât mai repede cu putință. N-are niciun rost să prelungim niște negocieri care au fost și sunt atât de aproape de final. Respectăm mandatul. Și vreau să vă spun că mandatul Parlamentului în ceea ce privește regulamentul de protecție a datelor a fost uh, votat cu 95% uh, în plenară. Așa că eu cred că ar trebui să ne mișcăm înspre finalizarea dosarului cât mai repede cu putință. Președinția în exercițiu lucrează din greu cu noi pentru a obține acest rezultat, îi sunt extrem de recunoscător, precum și tuturor statelor membre care ne-au ajutat să ajungem atât de aproape de un acord. Mai sunt câteva chestiuni pendinte, dar în ceea ce privește subiectele deja menționate, există un acord. Au spus-o și raportorii din umbră și vreau să subliniez și eu, eu cred că ne-am uh, îndeplinit misiunea. Am reușit să introducem în acest domeniu al protecției datelor noi elemente inovatoare, inclusiv pseudonimizarea datelor. Asta a fost o propunere de-a mea și este partea unui pachet pe care l-am negociat. De asemenea, avem și abordarea bazată pe risc. Și acum și noi și Consiliul începem să înțelegem în detaliu ce înseamnă abordarea pe bază de risc. Avem însă un dosar solid care a ținut cont și ține cont de doleanțele tuturor părților interesate. Părțile interesate și-au exprimat dorințele de-a lungul a patru ani, așa că ne dorim foarte tare ca aceste negocieri să ajungă la final, fiindcă abordarea a fost extrem de amplă și cred că dacă venim cu un rezultat final, va fi unul acceptabil și e foarte posibil ca la următoarele două reuniuni de trialog să obținem exact asta, un rezultat acceptabil. Mulțumesc! Am spus un ultim cuvânt, însă nu te învinovățesc pentru că ai spus ce ai spus. Dragi colegi, veniți uh, pentru sesiunea de votare. Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și tuturor celor implicați pe acest dosar. Mulțumesc președinției în exercițiu și comisiei pentru munca pe acest dosar important. Pe 10 și 15 decembrie vor avea loc uh, directive, uh, trialogurile, măscați pentru regulament și pentru 7 și 70 sunt prevăzute trialogurile pentru uh, directivă. Nu facem nicio pauză, câteva secunde de respiro doar și apoi votăm.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 Colleagues, if you take your seat, we'll begin the... Stimați colegi, dacă ocupați loc, începem deja voturile. Colleagues, it's an electronic... Stimați colegi, este vorba de un vot electronic, vă rog, luați loc. Începem votul. Primul vot către un act privind piața unică digitală. Raportorul Michael Boni dorește să spună ceva foarte pe scurt. Da, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, experților și consilierilor. Am început cu un proiect de aviz și am primit 120 de amendamente. Acum lucrăm pe 13 compromisuri și voturi separate Sper că este un acord bun în legătură cu piața unică digitală. Foarte bine, să trecem direct la vot. Amendamente de compromis 1. Da, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Acum s-a închis votul, a votat toată lumea. Se adoptă. Amendamentul 34, adăugire, s-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. Nu. Cer scuze. Amendamentul 51 s-a deschis votul ca adăugire. S-a deschis votul. So if this one pass, this falls, but I would tell you. The vote is closed. Thank you, voter. votul. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptă. Alineatul 4, amendamentul 57, ca adăugire. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10, s-a deschis votul. a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. dau mai mult timp pentru că reacționați puțin mai, re- mai încet astăzi. S-a închis votul în cele din urmă. Compromisul 12. S-a deschis votul. Nu. Amendamentul. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se votează textul modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Boni. Jacqueline. Okay, colleagues, the next vote on proiectul de decizie a Consiliului în legătură cu cooperarea strategică în combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol raportoare Alessandra Mussolini. Începem cu amendamentul 1, amendamentele 1, 2 și 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 4 și 5 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 10 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal pe raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoare, doamnă Mussolini. colleagues, on the, the next vote is on the draft. Următorul vot este proiectul de decizie în legătură cu cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herzegovina și Europol. Raportor este Lorenzo Fontana. Începem cu amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă și votul final, votul apel nominal, s-a deschis votul. The vote is Wait, wait. Sorry. persons voted. Oh, no, no, there's people are deciding not to vote. Unii oameni pur și simplu nu votează. este e voie. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la proiectul de aviz în legătură cu raportul anual pe 2014 în legătură cu protejarea intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei. Raportor Peter Iejec. Trecem la amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Compromisul 1. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul, s-a închis votul, Trebuie să repetăm votul. Îmi cer scuze, stimați colegi, PP-ul au un vot superflu, așadar va trebui să repetăm ultimul vot. Trebuie să procedăm corect din punct de vedere tehnic și să revotăm amendamentul 13. Un membru PPS se retragă, vă rog. S-a deschis votul. Close. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul 4 s-a deschis. Prima parte s-a deschis votul. Prima parte a compromisului 4. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4, partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. Să Nu. Amendamentul 27. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 29 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 30, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 30, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentele. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Carried amendment 2. Se adoptă amendamentul 2. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă amendamentul 3. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, prima parte. deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul pe textul modificat. S-a deschis votul. That was a roll call vote. The vote is... A fost un vot cu apel nominal. Votăm pe textul modificat. Deci a fost votul final, prin vot cu apel nominal. Îmi cer scuze, stimați colegi, a fost votul final, vot cu apel nominal. Vreți să-l repetăm sau sunteți satisfăcuți cu poziția dumneavoastră? Da? Bine, s-a închis votul. Deci a fost votul final cu vot prin apel nominal. Se adoptă. Congratulations to Mr. Jezek. Felicitări domnului Jezek. Vot unic pe rezultatul negocierilor interinstituționale în vederea unui acord uh, în, pentru a doua lectură în legătură cu condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair. Și raportoarea este doamna Cecilia Wikström. Vot asupra textului convenit. Raportoarea nu dorește să intervină. Trecem la votul final pe acest dosar. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 49 de voturi la 3. Se adoptă. Felicitări raportoare. și un alt vot final în legătură cu rezultatul negocierilor interinstituționale, în legătură cu un acord în a doua lectură, în legătură cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Fuzionare, Cooperare și Formale în materie de aplicare a legii Europol și abrogarea deciziilor aferente. Domnule Diatemera, doriți să spuneți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Peste 80 de întâlniri au dus la această a doua lectură. Vreau doar să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, colaboratorilor, consilierilor, Consiliului pentru munca atât de constructivă și Comisiei pentru munca la fel de constructivă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Diaz de Mera. Trecem la votul asupra textului convenit în negocierile interinstituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 43 de voturi la 5. Felicitări raportorului, domnul Diaz de Mera.